Colleagues, ladies and gentlemen, let us start immediately. Doamnelor și domnilor, începem imediat. Începem cu primul punct, negocierile TTIP, care sunt uh, foarte ușor de numit, dar foarte dificil de dezbătut. Haideți să vedem ce ne vor spune reprezentanții Comisiei Europene. În primul rând, domnul Petros Salmeris, șef de unitate acces pe piață industrie, energie și uh, materii prime de la DigiTrade, Comisia Europeană. Primul vorbitor va fi Guido Huben, șef de unitate pentru relațiile cu Statele Unite la Digi Comerț uh, Comisia Europeană. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în comisia noastră astăzi pentru a ne da informații despre negocierile privind TTIP între UE și uh, SUA, care au avut loc pe 29 septembrie până în 3 octombrie 2014. După cum știți, negocierile au început în iulie 2014, cea de-a șaptea rundă de negociere a început acum și președintele Comisiei Europene Juncker a numit TTIP-ul ca fiind una din cele 10 priorități ale sale pentru noua comisie. Este extrem de important și să știm că acest subiect uh, este unul dintre subiectele discutate pentru alegerile din 4 noiembrie. După cum știți că uh, Partidul Republican a câștigat alegerile din Senat, care sunt alegeri care vor anticipa și alegerile pentru președintele american peste câțiva ani. Aceasta, acest subiect este așadar extrem de important pentru ambele părți implicate și suntem interesați de părerea dumneavoastră uh, asupra impactului acestui acord. Aș vrea să vă rog să nu depășiți 15 minute, pentru că o să avem apoi întrebări din partea deputaților și acestea sunt foarte importante și ele. Dacă îmi permiteți, o să încep cu domnul Bernd Lange, președintele Comisiei INTA din Parlament și uh, remarcile dumneavoastră sunt extrem de importante, pentru că dumneavoastră sunteți uh, șeful negocierii din partea Parlamentului European și suntem foarte interesați în Comisia ITRE de ceea ce vreți să ne spuneți dumneavoastră, pentru ca să combinăm și să ne coordonăm uh, eforturile pe acest subiect atât de important pentru Comisia Europeană. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte dragi colegi, și eu sunt uh, membru în Comisia ITRE și în ultima legislatură am putut să acționez uh, și să creez o punte între aceste două comisii, pentru că aceste două comisii sunt strâns legate și se ocupă de reindustrializarea din Europa care trebuie să avanseze. Din punctul meu de vedere, de aceea, acest, pentru mine, TTIP-ul este un instrument esențial pentru a îmbunătăți șansele de dezvoltare industrială. Și despre aceasta trebuie să vorbim în mare parte. În cele șapte runde de negociere am putut vedea că în anumite domenii, într-adevăr, avem posibilități de a îmbunătăți producția industrială. și aceasta înseamnă că trebuie să fie scăzute taxele vamale care momentan sunt reduse, dar trebuie scăzute și mai mult și trebuie împiedicate orice formă de taxe vamale foarte ridicate. Știți, de exemplu, că pentru exportul de mașini din UE către, către SUA, 25% se plătește taxă vamală pentru că aceste mașini utilaje nu sunt uh, mașini personale, ci sunt uh, mai degrabă mașini agricole. Avem de asemenea și în alte domenii standarde similare care, de exemplu, la crash test de ambele părți uh, ale, de cele două părți ale Atlanticului există proceduri diferite și de aceea aceasta creează probleme. Merită de aceea să negociem pentru a obține o coerență mai evidentă și pentru a crea șanse de piață pentru industria europeană și cred că și în alte domenii există posibilități foarte clare. Există anumite sectoare, dragi colegi, în care colaborarea o să fie mai limitată, pentru că sistemele sunt foarte diferite, de exemplu legislația în domeniul substanțelor chimice pe care noi am aprobat-o în Europa prin RICH și este foarte diferită de, negocie- de uh, legislația pe care o avem în Statele Unite pe același domeniu. Însă, pe total, există foarte multe posibilități de cooperare în multe domenii și reindustrializarea poate fi îmbunătățită într-adevăr în mai multe domenii și asta și la serviciile foarte apropiate de companii în general. Va trebui să vedem dacă există un capitol uh, pentru energie energia fiind uh, resursa cea mai puțin reglementată în toată lumea și de aceea cred că merită să avem standarde de calitate în uh, general în acest domeniu și să ajungem și aici la un model uh, de acord pentru secolul 21. În ceea ce privește telecomunicațiile, Cred că, având în vedere necesitățile de dezvoltare digitală a industriei, există potențialuri care pot fi uh, folosite la maxim, dar și aici trebuie să se pună problema din nou a protecției datelor care trebuie să fie respectate în mod uh, constant la fluxul de date întotdeauna trebuie să existe un control al protecției datelor, fără o protecție date, a datelor reglementată, vom ajunge repede la limite. Așadar, dincolo de toate temerile care au fost exprimate de către mulți dintre dumneavoastră, există și multe șanse de dezvoltare și pentru noi în Comisia pentru Comerț există perspectiva unei cooperări mai strânse cu ITRE și cooperarea cu dumneavoastră, domnule Buzec, este una exemplară, astfel încât împreună să putem să conducem acest vapor care este TTIP-ul într-un port sigur și într-o manieră realistă. Pentru aceasta este nevoie de mai multă transparență și, din fericire, mandatul a fost publicat acum două săptămâni. Eu sunt convins că prin noua comisie vom putea obține și mai multă transparență, astfel încât să avem un dialog constructiv cu societatea civilă. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru buna colaborare și haideți să continuăm în acest spirit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă rog să mai faceți câteva remarci la sfârșitul discuției noastre. Acum o să vreau să rog uh, vorbitorii din partea Comisiei Europene să ia cuvântul. Cu siguranță unele aspecte sunt mai interesante pentru Comisia noastră, cum ar fi, de exemplu, aspectele de reglementare sau energia și materiile prime, IMM-uri și așa mai departe, tot ce este important pentru noi în ordinea aceasta, aș vrea să-i dăm cuvântul mai întâi domnului Herbert. Mulțumesc și bună ziua! Cred că, în primul rând, important este să ne uităm la aspecte de siguranță. Avem aici negociatorul nostru în domeniul climei și pe domnul Ignacio, care lucrează din partea Comisiei Europene ca negociator șef în această echipă. Trebuie să știm că, fiind dat că noi negociem în numele dumneavoastră și în numele statelor membre, suntem uh, conștienți de interesele politice din, aceste, din negocierile din acest uh, Parlament și știm că dacă aceste negocieri se încheie, acesta va fi cel mai important acord uh, comercial pe care l-ar votat Parlamentul încă de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Suntem conștienți că trebuie să, lup, să lucrăm împreună la acest obiectiv, împreună cu Comisia INTA și ITRE și să ne asigurăm că măcar ceea ce încercăm noi să obținem este înțeles uh, ca atare de către membrii acestui Parlament. Aceasta este doar prima zi a noului comisar uh, pentru energie și nu pot să vă spun prea multe în momentul de față. Am fost uh, în Suedia uh, și a fost în Suedia și a discutat despre uh, aspecte legate de energie și știu că președintele Comisiei INTA a anunțat deja un număr de principii importante în domeniul noilor politici comerciale. Ea este pentru Există mulți care sunt pentru deschiderea piețelor, pentru standarde foarte ridicate de protecție și pentru mai multă transparență. Și cred că putem spune că uh, se, în colaborare cu domnul Lange vom putea să vedem cum stabilim o serie de priorități. Doamna comisar a spus la audiere că este pentru o lansare nouă a negocierilor, pentru că negocierile s-au pierdut oarecum în, pe căi, nu neapărat care duc la obiectiv în ultimul an. Așa este normal să fie, am avut o tranziție politică și în Europa și acum aceasta s-a stabilizat. Bineînțeles că am avut și alegeri în America, ceea ce este important și o să spun câteva cuvinte și despre aceasta după aceea. Pentru această lună știu că doamna comisar încearcă să discute cu actorii la nivel național, cu instituția noastră, cu Consiliul, cu societatea civilă și așteptăm ca la prima întâlnire cu reprezentanții Americii în contextul acestei negocieri să poată să discute despre toate aceste aspecte, dar aceasta numai după ce a, s-a consultat întâi cu uh, cei uh, implicați la nivelul uh, Bruxellesului. După cum știți, s-a lansat o consultare publică pe ASDS, care este un instrument specific în ceea ce privește disputa litigiile investitorilor. Acesta este un capitol foarte important Am avut peste 150.000 de de reacții, ceea ce este enorm pentru consultare de acest gen. Doamna comisar dorește întâi să aducă în fața colegilor comisarilor uh, aceste informații pentru a încerca să găsească un numitor comun în ceea ce privește ASDS-ul și după aceea să vină cu aceste concluzii în Parlament. În ceea ce privește partea americană, au avut loc alegeri în Congres, în Senat ieri. Știți că Senatul a trecut de partea cealaltă, este republican, ceea ce înseamnă că toate prezi, uh, toți președinții comisiilor din Senat se vor schimba în ianuarie. Așadar, agenda Congresului este mult mai simplă acum. Republicanii care controlează acum uh, această instituție pot să colaboreze cu cei din Congres și pot să definească o parte din agenda pe TTIP. Se spune că comerțul este una din domeniile posibile de cooperare între administrația democrată și Congres. Deci poate că în prima pătrime, primul trimestru anului 2015, o să vedem uh, mai, multe, mai mulți pași importanți și uh, aceasta în sensul Constituției americane pentru a putea folosi acest uh, moment important pentru negocierile TTIP, care se află într-un moment esențial acum, dar și pentru a coordona cu negocierile cu partea asiatică. 2015 va fi un an critic pentru negociatorii americani pentru că aceștia probabil uh, își vor da seama că unele chestiuni trebuie rezolvate înainte să se intre în anul de alegeri uh, din America din nou, 2016. Deci, pentru Statele Unite, 2015 este un an uh, important și cred că se va dori un angajament cu partea europeană cât de repede pentru a vedea cum se pot aduce aceste negocieri pe linia de succes. și din punct de vedere al calendarului și din punct de vedere al substanței. Cred că dumneavoastră puteți fi relaxați, aveți 5 ani în față, veți avea timp să lucrați la acest dosar și um, nu va trebui să vă implicați în discuțiile infinite în Charlemagne despre 2015, 2016 și așa mai departe, pentru că la un moment dat, în timpul mandatului dumneavoastră, veți putea decide când a venit momentul să uh, luați o decizie concretă. Înainte să-i dau cuvântul lui Petros, să vă spun pe scurt unde ne aflăm în negociere acum. De un an suntem în negociere, am avut șapte runde de negocieri momentan. Pe scurt, pot spune că nu este deloc uh, atât de rău. Ne aflăm în majoritatea domeniilor de negociere în direcția unui text consolidat comun cu pozițiile celor două părți uh, în, uh, în paranteză pentru multe domenii, dar uh, ocuparea și mediul, de exemplu, nu beneficiază încă de un text comun. Mai există și alte prevederi care sunt importante pentru acest acord și deci care trebuie să fie încă formulate. Mai, există, mai sunt multe de făcut. În ceea ce privește și accesul pe piață, mai sunt multe de făcut. Uh, deschiderea piețelor noastre în domenii în care acestea sunt încă închise sau în care există încă suficientă protecție de ambele părți, e nevoie de o deschidere pentru negociere. Și apoi, pe noile reguli, negocierea reușește să dezvolte o serie de reguli care după aceea vor deveni modelul pe care putem să exportăm alte acorduri comerciale către, de exemplu, OMC și de la Geneva. Deci e vorba în aceste negocieri de mai multe lucruri deodată, unele dintre ele fiind foarte strategice, accesul la piață, colaborarea în domeniul reglementării, cu standarde de protecție și dezvoltarea unor reguli noi în domenii în care nu avem încă aceste reguli. Unele dintre ele se referă la date, la felul în care se face schimbul de date și cum este el inclus în economia de astăzi. Oricum, nu vorbim despre protecția sărei private, pentru că aceasta se negociază în altă parte. După cum spuneam, acest acord oricum nu va duce la o coborâre a standardelor. Partea de Sfera privată este discutată în altă parte, în legislația la care ați contribuit și dumneavoastră, dar în ceea ce privește deschiderea piețelor, acesta este un lucru pe care îl ating negociatorii pentru acest capitol și vom trebui să includem acest punct. Cam atâta vreau eu să vă spun, dar vreau să-i dau cuvântul acum colegului meu, Petros. Vă rog. Yes, thank you very much. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu a făcut o prezentare mai generală. Eu, dacă îmi permiteți, mă voi referi la niște amănunte tehnice. Privind energia și materiile prime, această parte a negocierilor, dat fiindcă eu sunt principalul negociator uh, de partea Uniunii Europene. Energia și materiile prime reprezintă o chestiune a secolului 21, o provocare din ce în ce mai mare, după cum știm. În același uh, timp, așa cum a spus domnul Lange, este un domeniu care încă nu este acoperit cum trebuie de reglementările internaționale, de reglementările OMC, care într-adevăr se aplică energiei și materiilor prime, dar cu lacune, cu lacune semnificative și nu se regăsesc toate aspectele dintre gama de activități desfășurate de operatori în cadrul regulilor multilaterale. Motiv pentru care considerăm că este important să ne folosim de negocierile TTIP pentru a pune la punct reguli mondiale și pentru a institui prevederi pentru un cadru competitiv uh, în acest sector pentru operatori. Astfel am înaintat o propunere Statelor Unite ale Americii acum uh, un an cu unele prevederi uh, ilustrative care ar putea fi incluse în capitolul privind energia și materiile prime din acordul TTIP. Aceste prevederi încercau să, să se refere la toate activitățile în acest domeniu, și anume la acordarea de licențe pentru activități de explorare, asigurând în același timp uh, nediscriminarea, practici de stabilire a prețurilor care sunt des întâlnite în acest domeniu. Iar aici este vorba, de pildă, de dubla stabilire a prețurilor, uh, suprapunerea prețurilor uh, sau uh, prețurile reglementate care există în unele țări. Prevederile înaintate se refereau și la posibila interzicere a monopolurilor uh, de exporturi și de comercializare în acest domeniu și dreptul de a avea uh, acces pentru părțile terțe la infrastructura de transport pentru produsele energetice, de pildă conducte sau rețele de electricitate, chestiuni legate de tranzitul produselor energetice, important în unele părți ale lumii, chestiuni legate de siguranța operațiunilor de extragere de gaze naturale și operațiunilor petroliere din larg, uh, operațiuni offshore, aceste aspecte considerăm că pot fi ridicate în timpul negocierilor cu succes. Propunerea se referă în egală măsură și la eliminarea restricțiilor la export uh, pentru țiței și gaze naturale din partea Statelor Unite ale Americii, un element extrem de important și un obiectiv important uh, în negocieri pentru Uniunea Europeană. Înainte de, în afară de aspectele legate de combustibilii fosili pe care le-am menționat, care se bazează pe achiul european din acest domeniu, propunerea pe care am făcut-o noi se referă și la surse de energie regenerabilă. Un domeniu unde putem să înregistrăm progres în următoarele runde de negociere. Partea americană nu a luat încă o decizie politică de a include un capitol privind energia și materiile prime în acordul privind eliminarea restricțiilor la export față de Uniunea Europeană și nu a răspuns în mod oficial propunerii făcute de partea europeană. Pentru exporturile energetice, poziția SUA este că această chestiune ar putea fi rezolvată odată ce va fi finalizat tip ul prin uh, Acordarea statutului de FTA ALS pentru Uniunea Europeană, pentru legislația care se aplică în Uniunea Europeană, ceea ce ar face ca acordarea de licențe pentru export să se facă în mod automat. Acest lucru este o decizie unilaterală din partea Statelor Unite ale Americii, nu reprezintă un acord consfințit în, în acord, un acord consfințit în TTIP și acest statut nu există pentru exportul de țiței. De partea europeană, importanța acestui subiect și dimensiunea sa geostrategică au fost uh, subliniate în nenumărate rânduri. Siguranța, securitatea energetică, competitivitatea și obiectivele sistemice care stau la baza uh, solicitărilor noastre au fost explicate deja la nivel politic. De pildă, cu în momentul în care fostul comisar de Hucht s-a deplasat în SUA în luna septembrie și doamna comisar Malmström, în cadrul audierilor, a vorbit despre capitolul energie de la TTIP. În așteptarea răspunsului Statelor Unite ale Americii la documentul nostru, ne continuăm activitatea tehnică cu privire la o serie de elemente care au fost incluse în documentul nostru. Iar în cea de-a șaptea rundă ne-am concentrat mai, cu mai mare atenție asupra accesul părților terțe, la infrastructura de transport pentru produsele energetice și la chestiuni legate de tranzit. Am discutat în egală măsură procedura de acordare a licențelor revizuită în Statele Unite ale Americii. Am dorit să găsim puncte comune între cele două regimuri și am observat că exista o bună interacțiune la nivel tehnic între autoritățile de reglementare. În egală măsură, am văzut că procesele de, de colaborare între agenții a fost accelerat de partea americană, după cum spuneam, însă așteptăm în continuare răspunsul politic la solicitările noastre. Pentru următoarea rundă, și iată, așteptând totuși răspunsul uh, SUA, vor avea loc discuții privind uh, regenerabilele și eficiența energetică. Poate alte elemente pe care nu am avut încă vremea să le discutăm mai amănunțit cu partenerii americani. Iată, care, care, iată cum stau lucrurile în uh, acest domeniu deocamdată. Sperăm să primim cât mai curând cu putință răspunsul Statelor Unite ale Americii la documentul nostru, ceea ce ne va permite să demarăm uh, să, să demarăm discuțiile de la nivel tehnic către un uh, către o dimensiune mai uh, axată pe negociere. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă întreb acum pe grupuri politice. Dacă doriți să luați cuvântul timp de două minute, vă rog, nu mai mult. Domnul Messerschmidt. Thank you, Chair, um, and thank you for the... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru aceste informații. În ceea ce privește achizițiile publice, în septembrie, În uh, Europa s-a hotărât includerea Serbiei și Muntenegrului în regulamentul privind achizițiile publice. Întrebarea este acum care este părerea Statelor Unite și abordarea lor. Dacă, un, dacă se ajunge la un acord de liber schimb cu Statele Unite ale Americii, ce se va întâmpla cu aceste țări terțe față de mm, a, regulamentul cu privire la achiziții publice? În ceea ce privește IMM-urile, în raportul uh, de la cea de-a șaptea reuniune se spune că partea americană a ridicat uh, unele chestiuni, în transparența, regulile federale, participarea IMM-urilor, IMM la procesul de consultare, reguli, valoare de impact și așa mai departe. Care este răspunsul, care a fost răspunsul Uniunii Europene la acestea și care a fost uh, motivația um, acestui mesaj? A fost unul critic sau care a fost conținutul său? procesele verbale pe care le primim de la reuniuni sunt neutre și nu ne putem da seama care a fost starea de spirit. Dacă a fost vorba de discuții rodnice sau de critici exprimate. Subvențiile. Agricultura, bumbacul. Aceste documente sunt foarte curate aproape sterilizate pe acest domeniu. Au făcut parte din discuție aceste subiecte. Și referindu-mă la ce a spus primul vorbitor, s-a spus că acesta este mama tuturor acordurilor de liber schimb. Sperăm uh, să avem o mamă sănătoasă și în vigoare cât mai de curând. Dar care este răspunsul din partea părților terțe din lumea întreagă? Când acest uh, în ceea ce privește faptul că acest acord, uh, care se sperăm că va fi finalizat, va, influențat, va influența acordurile de liber schimb din toată lumea. Cam n-am liner. My turn. I'm terribly sorry, chair. ah, era rândul meu. Îmi cer scuze, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc și îmi cer scuze că n-am răspuns imediat. Da, am uh, două remarce concrete. În primul rând, uh, eu uh, vin dintr-o țară sceptică față de TTIP, Austria, așa cum știți probabil, uh, eu sunt pentru, fiindcă sunt convinsă, eu sunt convinsă că uh, comerțul, comerțul liber reprezintă piatra unghiulară a bunăstării. Întrebarea pe care doresc să vă adresez este, uh, se referă la două chestiuni. Acum uh, ne apropiem de acceptarea acordului CETA. Care este legătura între CETA și TTIP, fiindcă uh, avem impresia că dacă trece eh, CETA, avem o șansă mai mm, bună de a uh, avea un punct de plecare mai bun pentru TTIP. În doilea rând, în ceea ce privește faptul că parlamentele naționale ratifică și ele TTIP, care este poziția Comisiei în legătură cu acest aspect? Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Eșeni care cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. President, uh, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte. Recent am citit multe studii universitare. Majoritatea sunt de acord că efectele semnării acordului TTIP de către Uniunea Europeană ar fi groaznice în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în ceea ce privește veniturile de pe piața muncii, spre deosebire de cele de pe piața capitalului, în ceea ce privește impactul asupra mediului înconjurător, există îngrijorări că IMM-urile nu vor beneficia prea mult de pe urma semnării tratatului, ci invers. Se spune chiar că în ceea ce privește produsul intern brut, perspectivele sunt sumbre s-ar putea ca la nivel transnațional, operațiunile transnaționale, să aibă de câștigat. Dar întrebarea mea este ce vor câștiga cetățenii europeni și ce vor câștiga micile întreprinderi? Vor câștiga oare ceva? Vă mulțumesc! Thank you. Mm. Mulțumesc. Domnul Borelli. No. Ok, Mr. Borelli. Nell'ultimo round di în ultima rundă a negocierilor în ceea ce privește IMM-urile, S-a pus în evidență de către ambele părți ale negocierii necesitatea de a implica din ce în ce mai mult IMM-urilor în procesul de consultare pentru a lua la cunoștință necesitățile lor reale. Studii independente și din ce în ce mai multe arată însă cum se întâmplă ca în acordul de liber schimb cu SUA este extrem de evident că amenințarea a schimbărilor de reglementare vor duce la probabil o reducere a comerțului intraeuropean, mai ales vor avea de suferit IMM-urile care nu pot face față pe piețele globale. Acest, care sunt datele care există pe impactul uh, TTIP pe IMM-uri și care sunt consecințele care vor fi produse de către o reorientare a fluxurilor comerciale la nivel global? Puteți să ne spuneți de asemenea și posibilitățile de implicare activă a IMM-urilor în negocieri, plecând de la premiza că consultarea este un instrument important care este folosit de către Comisia Europeană, dar care nu este adecvat în ceea ce privește uh, masa la care se negociază fără destinatarii acestui acord. Ultima consultare pe ISDS la, în Italia a, a, dus la, a dus la iveală o participare foarte mică, nu pentru că nu este important pentru italieni, din contră, ci pentru pentru că pur și simplu uh, întreprinderile, mai ales IMM-urile, nu știu deloc despre ce se negociază. Și în final, cum vor fi evaluate rezultatele consultării publice care a fost lansate către mediatorul european pentru a face mai transparente negocierile TTIP care va, a uh, fost, uh, vor, au fost încheiate în 31 octombrie 2014. Mulțumesc! Mulțumesc! Say, uh, as a first round of replies. Doriți să răspundeți la prima rundă de întrebări? Vă mulțumesc. Prima întrebare privind achizițiile publice. Într-un acord de liber schimb, scopul uh, său este de a oferi beneficii reciproce. Iar principiul de bază este că beneficiile nu sunt valabile și pentru părți care nu fac parte din acest acord. Deci ar fi o derogare de la principiile normale care se aplică la OMC, unde trebuie să, ca toată lumea să primească beneficii. Deci, ce ne oferă noi americanii și ce le oferim noi americanilor uh, reprezintă beneficii care vizează cele două părți ale acestui acord. Se aplică acest lucru și achizițiilor publice. Cu privire la IMM-uri, fiindcă s-au adresat mai multe întrebări aici, spunându-se că Există temerea că acest acord va beneficia marilor corporații care au reușit deja să ajungă de partea cealaltă a Atlanticului și mai puțin pentru IMM-uri. De partea americană se, se împărtășește analiza pe care avem noi și anume că în mare parte com, tranzacțiile comerciale rezidă la nivel de IMM-uri, nivel macroeconomic. Însă, doar un procent mic de IMM-uri de, desfășoară tranzacții de import-export. Există o creștere financiară posibilă în uh, domeniul IMM-urilor dacă tranzacțiile ar fi mai ușoare și dacă cerințele ar fi mai puțin oneroase. Iar arta acestor negocieri este uh, faptul că noi încercăm să găsim mecanisme care să reducă birocrația, hârțogăraia, care să reducă povara pe umerii IMM-urilor, dar care să ocrotească în continuare uh, societățile și piețele noastre să le mențină nivelul de protecție care adesea sunt diferite. Arta negocierilor este aceea de a menține diferențele, de a, cu excepția cazului în, caz, în care aceste diferențe sunt tehnice și nu au nicio noimă, cum ar fi testele de rezistență pentru mașini sau um, nevoia de uh, sau obligativitatea folosirii centurilor de siguranță pentru, um, pentru utilizatorii uh, camioanelor care uh, de fapt nu aduc uh, beneficii semnificative siguranței și cresc costurile. Noi încercăm în aceste cazuri să reducem povara și principalii beneficiari, beneficiari vor fi companiile mici. Asta pentru că companiile mai mari au reușit deja să ocolească restricțiile existente și diferențele existente. Siemens știe cum să se descurce pe piața americană. General Electric știe foarte bine cum să se descurce pe piața uh, europeană. Multe dintre acțiunile pe care încercăm să le, să le efectuăm aici este să simplificăm comerțul internațional, de pe urma căruia, de pe urma cărui fapt vor avea de câștigat jucătorii mai mici, IMM-urile. Agricultura. Subvențiile nu sunt un element de negociere în acest acord. Subvențiile se negociază în același timp cu toată lumea, fiindcă nu vom schimba politica agricolă comună doar pentru un singur partener, așa cum nici americanii nu vor schimba legislația agricolă, fiindcă negociază cu noi. Dacă vă interesează regimul subvențiilor, atunci toți partenerii trebuie să fie la masa negocierilor, fiindcă toate nivelurile de protecție, nivelele de protecție trebuie să scadă în mod coordonat pe toate piețile, piețele. Dar uh, accesul de piață, da, este un element de negociere, la fel ca și achizițiile publice. Vom da acces de piață a Statelor Unite pe piața agricolă europeană și în același și sperăm să se, să, să se Ehm, să existe acest acces reciproc. Și noi suntem exportatori net, net, de, net de produse agricole pe piața americană. Se crede adesea că interesul pentru agricultură este cel de apărare, dar noi exportăm mai mult decât importăm produse de calitate. Dacă ne uităm la crearea de locuri de muncă, la produsele finale, acolo se creează locuri de muncă și avem multe de câștigat, inclusiv în ceea ce privește respect, mai bună respectare a denumirilor geografice pe piața americană pentru brânză, șuncă, așa mai departe, etichetarea adecvată. De pe, de pe urma acestui lucru vor avea de câștigat uh, mici producători, nu companiile multinaționale. TTIP și țările terțe. Toate studiile economice arată că țările terțe vor fi beneficiari neți. Chiar dacă este vorba despre un acord preferențial, unde reducerea standardelor nivelul, nivelelor de protecție se manifestă între cele două părți. Țările terțe însă vor avea de câștigat. Așa cum au avut de câștigat și de urma pieței unice în momentul în care a fost creată în anii 80. Multă lume vorbea despre Europa fortăreață, cei mai nu atât de tine vă amintiți, dar nu s-a întâmplat așa ceva, fiindcă cine dorea să exporte în Europa avea un standard unic și dacă era întrunit acest standard, putea să-și vândă produsul pe toată piața europeană. Deci orice poate face Uniunea Europeană și SUA să, pentru a promova zonele unde am ajuns la un acord, pentru a promova standarde comune, fiindcă nu vor fi toate zonele, dar acolo unde vom ajunge la un acord vom avea de câștigat noi și, prin extensie, vor avea de câștigat și țările terțe. Cu Austria, da, avem o provocare și vă rog foarte mult să ne ajutați. Ca și în câteva alte state membre unde ne confruntăm cu provocări. Aceasta este o discuție la ordinea zilei. Nu credeam că se va întâmpla acest lucru. Eu, ca expert comercial, vă rog să ne ajutați să explicăm populației ce înseamnă TTIP-ul. Să explicați alegătorilor dumneavoastră și cei care credeți în TTIP, va trebui să-i motivați și pe alegători. S-ar putea, mă rog, dacă uh, Uh, da, este un subiect care face, dezb- care face obiectul dezbaterii publice și cu toții trebuie să-l cunoaștem mai bine. CETA va fi un model pentru TTIP, da, dar nu într-un totul. Fiindcă americanii poate spun, da, am, am, ați negociat asta cu, Cana- cu Canada, canadienii, dar poate noi noi nu vedem lucrurile în același fel sau suntem mai mari sau găsesc ei un motiv sau altul. CETA, într-adevăr, este cel mai modern acord de uh, liber schimb, fiindcă a fost finalizat acum câteva luni și include elementele cele mai bune ale politicii comerciale, și anume reguli de interacțiune în procesul de mondializare, de globalizare, mă scuzați. Și o parte din uh, raționamentul TTIP și a importanței sale este faptul că noi nu suntem conturați de globalizare, ci într-un mod modest încercăm să uh, Mm, să conturăm noi globalizarea prin unele reguli și mai ales pentru energie, fiindcă dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu energia în ultimii 60-70 de ani, ne dăm seama că energia nu a fost un model de piață deschisă și model de sistem competitiv de cerere și ofertă. Ceea ce privește diversitatea, la DigiTrade spunem când vom ajunge la această problemă, vom, uh, o vom rezolva. La sfârșitul negocierilor vom vedea ce, ce avem în acord și pe baza prevederilor tratatului și a elementelor din acord vom uh, hotărâ care vor fi uh, recomandările în acest sens. Dar cred că majoritatea își dă seama că un acord de atât de mare și atât de important și comisia anterioară a declarat public acest lucru, că se așteptat că va fi uh, ratificat de către parlamentele naționale. Dar trebuie să știm foarte clar ce, de ce are nevoie acest acord ca parlament, ca parlament european. Dumneavoastră trebuie să vă gândiți care este rolul dumneavoastră dacă spuneți că că uh, documentul va ajunge la parlamentele naționale. Ce înseamnă pentru dezvoltarea politicii comerciale? Același lucru este valabil și cu alte schimbări ale tratatelor dar sunt chestiuni importante unde dumneavoastră jucați un anumit rol de reflexie. Când eram mai tânăr, la Consiliu era autoritatea de autorizare. Acum, și eu Consiliul și Parlamentul și dumneavoastră trebuie să vă gândiți unde intră în acest joc parlamentele naționale. Fiindcă cu cât se introduc mai multe niveluri, cu atât va scădea capacitatea de acțiune. Pe mine nu m-ar surprinde dacă dorim diversitate totală, americanii să zică noi vom vota acest acord odată ce toate cele 28 de state membre își vor uh, termina procedura. Deci trebuie să ne gândim la aceste aspecte. În ceea ce privește IMM-urile, încerc să răspund aceste întrebări. La cetățeni ne gândim și noi la alte aspecte ale acordului care ar putea să aibă interes direct pentru cetățeni de toate vârstele, cum ar fi mobilitatea, modul în care putem încuraja mobilitatea lucrătorilor pentru a se de, deplasa la o piață a muncii la alta prin procese accelerate și alte aspecte pe care vor fi interesante pentru tineri. Cu privire la transparență, da, am spus acest lucru și în prezentarea introductivă, Comisarul, uh, doamna comisar va face niște inițiative, a primit mai multe opțiuni, vrea să le discute mai întâi cu domnul Lange și cred că veți fi înștiințați imediat după aceea. Mulțumesc. Doamna Ernst are cuvântul. Uh, ja, vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Eu vin într-o regiune din estul Germaniei, unde majoritatea angajaților au 10-15 angajați, IMM-uri sau chiar micro-întreprinderi ar putea fi numite. Dar uh, Asociația uh, IMM-urilor europene critică TTIP pentru că există îngrijorări că vor exista consecințe negative pentru IMM-uri în special. De aceea cred că ceea ce ați prezentat aici este inadecvat și insuficient, pentru că aceste micro-întreprinderi nu vor avea uh, posibilitatea de a urma modelul industrie, stabilit de industrie. Așadar, mi-ar fi, mi-aș fi dorit să aud mai mult de, din partea dumneavoastră în legătură cu micile întreprinderi care nu sunt prezente doar în estul Germaniei, ci peste tot. Protecția datelor trebuie să fie inclusă în TTIP. Aș dori să știu uh, răspunsul dumneavoastră în legătură cu, guvernul, cu documentul Institutului pentru Mediu, mm, care face niște critici foarte precise și de aceea vă rog și dumneavoastră, pe dumneavoastră să fiți foarte precis și să nu vă rezumați la eh, declarații generale. Domnul Carins, mm, vă mulțumesc. Cuvântul transparență este destul de ciudat pentru că mă găsesc într-o situație ciudată. PP-ul susține TTIP. Este o idee foarte bună și acum purtăm o dezbatere, dar nu știm aproape nimic în legătură cu procesul de negociere, ceea ce este puțin ciudat. Uh, însă în sectorul energiei și materiilor prime care prime, privește comisia noastră, Uniunea nu are o piață comună energetică. În aceste negocieri, care sunt problemele care vor fi abordate de către americani, cu ce nu îi mulțumește și care sunt problemele cu care noi nu suntem mulțumiți în Europa? Care sunt uh, problemele, în special în uh, domeniul energetic? Și absența unei piețe energetice joacă sau nu un rol? Uh, și aș spune chiar că este o modalitate foarte proastă de a lucra din partea, punctului, din partea Parlamentului. Eu pot să vorbesc cu alegătorii mei despre o idee, dar implementarea concretă a ideii contează. Despre asta vorbim. Vorbim aici despre materii brute, materii prime. Așadar, dacă lipsa noastră de uh, piață comună joacă sau nu un rol în aceste negocieri. Vă mulțumesc, doamna Lopez Bermeo. Bună ziua tuturor! Nu suntem de acord nici în fond și nici cu forma unui acest acord pentru, formă, pentru că 92% din reuniunile avute au fost cu lobbyurile care reprezintă interesele multinaționalelor. Dacă nu există nimic de ascuns, să se facă toate documentele publice. În ceea ce privește conținutul, va fi a, a, a, afectată activitatea în state cum ar fi Spania, datorită diferențelor și dezechilibrelor între uh, state și între sectoarele economice. Există puține posibilități de a crea locuri de muncă și de a reindustrializa Europa în mod echilibrat, lucru care ar trebui să fie o prioritate a Comisiei noastre. Avem și cazuri unde s-a întâmplat acest lucru. NAFTA s-au pierdut un milion de locuri de muncă în primii 10 ani și salariile care au scăzut la nivelul celor din 1979 în ciuda creșterii productivității. Trebuie să investim în Europa. Acest acord nu merge nici uh, în această direcție și nici pe calea cea bună. Vă mulțumesc. Domnul Tericca? Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Ați spus că Parlamentul trebuie să fie implicat Parlamentul European în momentul de față este împărțit. Ați spus lucruri despre transparență. Sunt un susținător al TTIP. Ca și Angelica, avem mai puține probleme în Republica Cehă, dar eh, apar câteodată probleme artificiale Speram ca dialogul să fie transparent și pe cât, clar, pe cât de clar posibil. Nu uh, susțin publicarea datelor de negociere, dar totuși am putea purta o dezbatere serioasă. Pentru că în viitor să fim uh, um, să fim implicați mai mult cu date mai concrete. provocarea principală a negocierilor TTIP a, va fi pe părțile tehnice. Și aș și apreciez comentariile mai detaliate în legătură cu achizițiile publice și energia. În al doilea rând, siguranța nucleară este o problemă unde Uh, noi și partenerii transatlantici suntem împărțiți. A treia problemă ar fi industria auto. Ar fi problema majoră a industriei auto. Nu ține de tarife, ci de standardizare și de mediul de reglementare. Dacă ne vom confrunta cu poveri administrative la nivel instituțional și mm, probleme legate de achizițiile publice. Ce, care este poziția dumneavoastră în acest sens? Domnul, mulțumesc. Domnul Etheridge. Mulțumesc. Prin definiție, susțin liberul schimb și asemenea tratate. Vreau să susțin TTIP, dar vreau, dar trebuie să mi se clarifice câteva lucruri. Vorbiți despre când vorbiți despre reindustrializare ca fost uh, uh, comerciant de oțel, mă bucură acest lucru, dar ceea ce îi preocupă pe cei de acasă și primesc foarte multe întrebări în acest sens, este că în Regatul Unit avem un sistem național de sănătate, controlat de stat, dar care în ultimii ani a, fost, a început să fie finanțat privat uh, în parte. Este o finanțare privată care a intervenit. Însă oamenii consideră că sub acești termeni s-ar putea uh, folosi sistemul de soluționare a litigiilor pentru a ă, da în judecată guvernul britanic în legătură cu finanțarea privată a serviciului ă, de sănătate. Așadar, cea, răspunsul de care am eu nevoie este dacă NHS-ul, sistemul de sănătate britanic, este sigur după TTIP. Doamna Nibler. Mulțumesc, doamna președ, domnule președinte. Cred că sunt două puncte principale care trebuie să fie abordate. Dacă examinăm transparența, aceasta a fost ridicată de o serie de colegi. Ați început să, prin a spune că vom avea mai multă transparență, comisarul la audiere s-a angajat în acest sens că se va da un nou impuls negocierilor pentru TTIP, foarte bine, dar spuneți-ne acum ce vreți să faceți în mod concret? Cum veți obține această transparență mai mare? Care sunt cele 5, 6, 7 opțiuni de negociere pe care le aveți în vedere? Domnul Karims a spus că ne-ar încânta să susținem TTIP, pentru că considerăm că trebuie să dea oportunității memeurilor. Însă, oamenilor le este frică. Sunt unii care resping total TTIP, există o campanie extrem de activă pe internet. Luni seara am fost la o reuniune cu 100 de oameni și 99 dintre ei mi-au spus de ce se împotrivesc TTIP. Le-am spus, haideți să vedem rezultatul, dar a fost o atmosferă extrem de dificilă. Așadar, vă solicit dumneavoastră să veniți în uh, jurisdicția noastră și să susțineți uh, poziția TTIP acolo. Sunt de acord cu o serie de colegi de aici că putem să lăsăm lucrurile să continue, dar nu, să nu vă surprindă dacă peste un an sau înainte de alegerile europene Parlamentul European refuză să uh, își dea acceptul în legătură cu ceea ce se propune în TTIP, pentru că cetățenii nu sunt convinși și am oarecare înțelegere pentru preocupările lor, pentru că ei se tem. Trebuie să le transmitem și noi un mesaj. Orice regiune uh, vine cu rezoluții împotriva TTIP. Pentru mine este foarte important să pot să le dau argumente reale pentru a le răspunde temerilor. În Parlament am decis întotdeauna că nu vrem mai multă liberalizare. Ne spuneți că acest lucru nu va fi acoperit în negocieri. Știu că trebuie să închei, dar am, există foarte multe temeri uh, da. De asemenea, o altă problemă legată de fracturarea hidraulică. Se discută acest lucru. Sunt unele state care resping total această metodă, altele nu. Unele se tem că prin TTIP uh, vom avea, se va, ni se va impune împotriva voinței noastre fracturarea hidraulică. Domnul Rubic, mulțumesc. În primul rând, mulțumesc Comisiei pentru Industrie Companiile noastre sunt foarte interesate de Statele Unite, sunt interesate de investițiile în Statele Unite și de aceea este foarte clar că uh, le preocupă protejarea drepturilor. Au existat asemenea cazuri în trecut Însă caz, cazurile de care se vorbește fac parte dintr-un cadru legislativ diferit din trecut. Pe de altă parte, avem companiile agricole care se simt neglijate. Au uh, uh, contractat terenuri în Ungaria și acum sunt deposedate de terenurilor, terenurile respective. S-a ajuns la un proces la Curtea de Justiție, ce se va întâmpla dacă vor exista dispute de această natură între Uniunea Europeană și Statele Unite? Este foarte clar că dacă vor exista litigii între cele două părți, nu vrem să provocăm un război comercial. Vrem să avem o procedură uh, echilibrată, uh, legală, care să acopere asemenea cazuri și să existe acces la justiție pentru toți, inclusiv micile întreprinderi. O asemenea prevedere ar fi extrem de importantă pentru IMM-uri. 30% din IMM-uri exportă în, în afara Uniunii Europene, însă, din păcate, creșterea reală are loc în afara Europei și trebuie să ne folosim puterea de negociere pentru a determina Statele Unite să ne dea termeni mai avantajoși. Trebuie să ne dăm seama unde sunt uh, slăbiciunile în instituțiile europene și de aceea atribuția comisiei ar trebui să fie să facă o campanie de informare și să se implice mai activ. Vă mulțumesc pentru că ați venit uh, aici și ne-ați dat uh, răspunsuri foarte clare. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Boni. Apăsați pe microfon, pe Acordul TTIP este important pentru dezvoltarea noastră, însă aș dori să subliniez o problematică legată de, data, de protecția datelor și economia legată de date dezvoltarea economiei prin aceste date, big data, ceea, așa numitele big data, în sensul larg. Parlamentul European așteaptă opoziția Consiliului pentru a începe negocieri în cadrul de trialog pe pachetul protecția datelor. Eu cred că, în primul rând, statele Euro- Uniunea Europeană trebuie să termine pachetul pentru protecția datelor și să nu negocieze întregul pachet TTIP cele două lucruri trebuie să rămână separate. Însă cele două procese să fie coordonate. Care sunt acțiunile luate de către Comisie în acest sens pentru a asigura că drepturile cetățenilor sunt garantate, care este uh, stadiul în, de lucrurilor în acordul umbrele care va clarifica o serie de aspecte în legătură cu protecția datelor. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și pentru concizie, domnul Marias. Aș vrea să atrag atenția asupra rolului parlamentelor naționale. Nu noi în Parlamentul European decidem acest lucru, există mai multe competențe în Uniune și vreau să vă amintesc de principiul competenței și uh, anume a celor competenți pentru un anumit uh, domeniu. Competențe pentru așa ceva este vorba de uh, competențe pentru așa ceva sunt la statele membre și uh, Parlamentul European, fiind dat că acesta este un acord mixt, uh, are și el ceva de spus, uh, Consiliu și Comisia la fel, dar și Parlamentele Naționale au ceva de spus, de aceea procedurile sunt foarte clare. Când se dorește reducerea competențelor parlamentelor naționale, eu cred că este o mare greșeală, pentru că aceasta ar crea un climat și mai uh, negativ. Când e vorba de protecția datelor, trebuie să se știe că e vorba de o competență a statelor membre și Uniunea Europeană nu poate pur și simplu să preia acest subiect. În al doilea rând, ceea ce se întâmplă cu acest subiect, uh, mă refer aici uh, la NATO-ul, Americ- NATO-ul economic, dacă putem să-i spunem așa, ceea ce se întâmplă aici este că este un subiect extrem de important. E vorba de investiții care depinde și ea de concurență, de competitivitate și aceasta nu depinde numai de costurile scăzute pentru forțele de muncă, ci și de costurile, de exemplu, pentru alte domenii. Deci, cred că în Statele Unite acum s-a, se îndepărtează mai mulți uh, oameni de ideea uh, outsourcing-ului uh, și se ajunge la concluzia că cel mai bine unele lucruri trebuie să se întâmple pe teritoriul național. În Uniunea Europeană foarte multe întreprinderi mari vor investi în Statele Unite, asta este ceea ce se va întâmpla pe viitor, vor uh, investi în domeniul energiei, de exemplu în domeniul gazului de șist, ceea ce pentru noi înseamnă o limitare a capacității de investiție. Este exact opusul a ceea ce se dorește. Ar trebui să ne dați mai multe informații, dacă puteți, și pe tema IMM-urilor ne-ar interesa să știm mai multe. Întreprinderile europene nu au experiența de a putea rezista pe piața uh, piața globală. Imediat termin, vă rog, permiteți-mi să finalizez. Așadar, întreprinderile mici și mijlocii sunt cele care lucrează global. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Știu că era foarte important ce vreau să spuneți, dar uh, oaspetele nostru dorește să răspundă acum și după aceea vom avea șase întrebări suplimentare și propun să închidem lista după aceea, pentru că trebuie să facem uh, față calendarului pe care ni l-am propus. Deci, haideți șapte, bine, poftiți, șapte întrebări. Mulțumesc. Dacă îmi permiteți, uh, vreau să vă spun că noi suntem funcționari publici, deci suntem la dispoziția dumneavoastră de fiecare dată când doriți să ne mai puneți o întrebare. Am uh, lucrat cu președintele Lange de la Comisia INTA dar suntem și, bineînțeles, la dispoziția dumneavoastră și considerăm că există foarte mult interes pentru acest subiect. Dacă doriți mai multe informații, bineînțeles, să puteți să ne consultați și noi suntem gata să vă ajutăm. În ceea ce privește ideea de a încerca să-i convingem pe oameni, cred că este sarcina dumneavoastră. Uh, nu cred că ați vrea să duceți viața mea. Eu sunt în uh, birou până la 9 seara, aproape în fiecare seară și uh, ideea de a explica cetățenilor de ce este un lucru bun, de ce există beneficii de pe urma acestui uh, acord pentru ei, aceasta este sarcina dumneavoastră, pentru că trebuie să le explicați în ce măsură concurența este favorabilă uh, Um, și dezvoltărilor din Europa. Aceasta este sarcina dumneavoastră. Noi avem un singur comisar, avem probleme cu faptul că este un singur comisar și 28 de state membre, dar avem 5 oameni care lucrează la TTIP, incluzând negocierile aici, avem experți pe diferite subiecte. Doar vreau să vă subliniez că avem anumite limite. Însă, Orice am putea să ne oferim reciproc SUA și UE nu face decât să ne transforme în, uh, într-o entitate mai competitivă la nivel global. În fiecare an, dacă ne uităm la PIB-ul SUA și PIB-ul UE uh, împreună, acesta coboară cu o, un punct procentual. Acum era, suntem la cu 10, chiar cu 10 puncte procentuale, de la 65 a coborât la 45. Deci de fiecare dată devenim din ce în ce mai mult uh, Um, minoritari în ceea ce privește cotele pe piața mondială. Dacă vrem să menținem o poziție de lider, atunci trebuie să știm că trebuie să ne schimbăm perspectiva și aceasta nu se poate face decât printr-o politică comercială. De aceea este și foarte importantă. Și aceasta prin competențe europene. Doamna Ernst a comentat uh, și uh, situația IMM-urilor. IMM-urile sunt și o prioritate americană. Nu este vorba că nu ne dorim uh, ca IMM-urile să aibă de, de profitat de pe urma acestui acord. Orice idee pe care o aveți sau propunere pe care vreți să o faceți, vă rog să veniți să o faceți la noi, pentru că noi suntem cei care vom putea să integrăm aceste aspecte. În ceea ce privește protecția datelor, noi am încercat să separăm aceste două subiecte. Dumneavoastră a spus că partea de protecția datelor este un drept pur european care intră în tratatul de la Lisabona și de aceea va intra într-un regulament. Nu este vorba de un drept economic care poate fi negociat ca TTIP-ul prin, uh, prin instrumente comerciale. Este de aceea foarte important să reușim să facem această separare. Însă trebuie să răspundem la cererea SUA în legătură cu fluxul de date care trebuie să fie deschis și în angajamentele noastre trebuie să rămână la uh, dispoziția uh, tuturor. Deci, în ceea ce privește nivelul de protecție a datelor pe care îl stabilim, acesta trebuie să fie după aceea respectat de către companii, de către persoane care vor să ia date în afara teritoriului. Nu sunt un expert pe acest subiect, vă mai spuneam, îmi cer scuze dacă nu sunt destul de detaliat în anumite puncte, dar aceasta este ideea generală. În ceea ce privește transparența, mai mulți deputați au, s-au referit la aceasta. Negocierea aceasta este cea mai transparentă negociere de 25 de ani de când lucrez în domeniul comerțului. Toate domeniile, documentele de negociere sunt pe uh, internet. Nu este cazul deloc dacă spuneți că sunt secrete. Sunt pe, pe internet. 70% din staful care participă e pe net și aproape tot textul poate fi văzut de către deputații din uh, INTA și de către statele membre pe internet. Aveți acces așadar la orice paragraf care se negociază aici. Acum încercăm să ajungem la un text consolidat cu Statele Unite și ne vom uh, implica împreună cu președintele Lange, nu numai cu deputații din INTA, ci cu toți uh, cei care vor să aibă acces la acest text. Sunt sigură însă că nu o să vă placă prea mult. Aceste texte nu sunt palpitante, sunt cam plictisitoare și Petros și cu mine vom fi cei care vă vom uh, ajuta să le descifrați. Petros și cu mine a prezentat, a petrecut o după masă ieri cu societatea civilă și încercăm să implicăm cât se poate de bine. Sunt convins că și comisarul nostru, care va fi extrem de transparent, va avea aceeași opinie ca și noi. Cred, deci, că este foarte important să știm acest lucru. În ceea ce privește standardele pentru mașini, aceste produse sunt cele mai reglementate din lume. Dacă vă gândiți câte reglementări trebuie să fie respectate atunci când produce o mașină, vă dați seama despre ce vorbesc. Ceea ce trebuie să facem noi este să creăm mecanisme astfel încât să recunoaștem regulamentele fiecăruia și să le respectăm. Nu înseamnă că vor fi echivalente, de exemplu, la emisiile de CO2, nu vor fi similare, dar încercăm foarte tare să identificăm acele domenii în care recunoașterea reciprocă poate să funcționeze. Aceasta face ca și companiile noastre să fie mai competitive. În ceea ce privește serviciile naționale de sănătate și uh, clauza ISDS, am clarificat prin TTIP că statele membre vor putea alege dacă vor să aibă servicii publice care sunt oferite public sau dacă vor ca acestea să devină publice după ce au fost privatizate. Așadar, ideea este că unele, că privatizarea poate să fie și reversibilă. Noi vom, privat, vom proteja exact toate aceste opțiuni. În ceea ce privește ISDS-ul, cred că este foarte periculos să spui câte ceva care ar putea să fie după aceea interpretat greșit. Ceea ce vreau să spun însă este că este în competența uh, europeană, nu este în competența națională, face parte din politica comercială din Tratatul de la Lisabona. Șefii de stat au luat această decizie și, în al doilea rând, trebuie să știți că nu se poate proteja un investitor IMM prin aceste uh, sistem de ISDS, de uh, mecanism de litigii pentru investitori. Uh, Trebuie să știm acest lucru, pentru că atunci când vorbim de protecție, de non-discriminare, trebuie să știm că acesta nu funcționează pentru o companie mică a cărei investiție a fost uh, prost folosită sau s-a făcut o discriminare împotriva ei. Ceea ce încercăm noi de aceea să identificăm este un sistem care să respecte democrația, care să respecte um, procesele juridice. Suntem o economie bazată pe cunoștințe și avem tot interesul să protejăm această economie, incluzând aici uh, implicarea societății civile. Mulțumesc foarte mult! Permiteți-mi, vă rog, domnule președinte, și mie să vă răspund la câteva întrebări în ceea ce privește energia. Un coleg m-a întrebat despre faptul că nu avem o piață comună a energiei și cum afectează acest lucru negocierile. După cum știți, una din prioritățile cele mai importante ale Comisiei Juncker a fost să ajungem către o uniune energetică. Aceasta s-a reflectat și în felul în care este organizată această comisie cu un vicepreședinte care este desemnat tocmai pentru energie. Probabil că vă dați seama că Uniunea Europeană trebuie să-și facă foarte multe teme pentru a ajunge la o adevărată uniune economică, uh, energetică dar negocierile TTIP pot să ne ajute și la atingerea acestui obiectiv și ne pot ajuta în două feluri. În primul rând, mă gândeam la una din cererile importante în ceea ce privește restricțiile exportului pe gaz și uh, țiței brut. Dacă ne uităm la aceste două posibilități. Știm că acestea imediat vor facilita o piață comună a energiei, vor facilita desegmentarea pieței în ceea ce privește gazul natural lichefiat, pentru că este o piață internațională și pentru că dacă facem progrese în acest domeniu, în domeniul comercial, aceasta ajută cu siguranță și în alt domeniu. Așadar, aceasta poate ajuta la reducerea prețurilor, poate să ducă la o ajustare a diferenței de prețuri la care s-au referit mai mulți deputați când au vorbit despre insourcing din cauza prețurilor foarte scăzute la energie, o piață globală a piețurilor energetice Implicând companiile europene, aceasta ar ajuta, ar ajuta deci la reducerea diferențelor de preț și la îmbunătățirea poziției noastre din punct de vedere al securității energetice. Mă refer aici nu numai vis-a-vis -vis de vecinul nostru mare de la Est, care este primul nostru aprovizionator cu gaz și mai ales uh, cu energie în general, și ar însemna și o diversificare a surselor și deci o, ar fi o contribuție importantă. A doua contribuție importantă se referă la crearea unui model de reguli care ar putea să fie apoi urmat de către țări uh, terțe și dacă am putea să ne punem de acord cu Statele Unite, am putea să propunem țărilor terțe negocieri bilaterale și astfel am putea să contribuim gradual la dezvoltarea unor reguli uh, globale. Cred că ar fi un lucru foarte important pentru Uniunea Europeană. Când ne bazăm pe țări terțe în ceea ce privește aprovizionarea, trebuie să ne punem, ținem cont de toate aceste scenarii. E vorba de o contribuție importantă. Apoi s-a pus o întrebare cu privire la aprovizionarea uh, prin intermediul licitațiilor publice. Este vorba de un domeniu foarte important pentru Uniune, care nu a făcut progrese momentan. Achizițiile publice sunt un subiect care trebuie discutat și pe viitor. S-a mai vorbit despre siguranța nucleară, care de asemenea nu a fost uh, adresat direct în aceste negocieri, pentru că între Euratom și Statele Unite se negociază acest capitol separat. Un ultim punct și doamna Nibler cred că l-a menționat se referă la fracking. Aș vrea să spun foarte clar că nimic din acest acord nu va afecta dreptul suveran pe care îl are fiecare parte cu privire la exploatarea resurselor naturale. Când mă refer la părți aici, aceasta înseamnă pentru Uniunea Europeană statele membre și pentru SUA înseamnă statele din Statele Unice. Și când vorbim de fracking, Există anumite state care au decis să exploateze aceste surse de gaze de șist și altele care au decis să nu folosească sau să permită astfel de surse. Aceeași situație este valabilă și în Uniunea Europeană, state membre care vor și altele care nu vor să se implice în procesul de șist. însă această posibilitate de a alege nu va fi alterată în niciun fel. Oricum, vă mulțumesc. Mulțumesc, aveți șapte întrebări, un minut fiecare. Domnul Stanișev mai întâi, un minut. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se referă la comunicare, pentru că eu cred că sunteți plini de intenții bune, vreți să aveți discuții transparente, dar există totuși o suspiciune foarte clară cu privire la TTIP care ar putea schimba modelul social-economic al uh, Uniunii Europene, care este foarte diferit de cel al SUA. Mai ales când societatea este într-o tranziție, este într-o situație atât de dificilă. Deci este foarte important să existe o strategie proactivă de comunicare într-un astfel de subiect. Iar apoi, Altfel, trebuie spus că am avut experiențe negative cu acta, s-a prezentat că totul merge bine, dar de fapt societățile nu au fost informate și au existat suspiciuni că se încălcau libertățile fundamentale și în final au existat uh, proteste și așa s-a și sfârșit. Deci cred că comunicarea trebuie să fie foarte bună, trebuie să fie foarte țintită. Mulțumesc, următorul vorbitor, vă rog. Eh, este concreta. Mulțumesc, am o întrebare foarte concretă. Această procedură, procesul de integrare în uh, negocierile cu, uh, de la TTIP prevede pe termen mediu și crearea unei, unui parteneriat public-privat între America și UE. Aceasta ar putea să fie cheia relațiilor tehnologice între SUA și UE. Vă întreb dacă există în plan așa o, o asociere sau nu. Și altă întrebare. Se vorbește tot timpul de daune la această discuție, daunele posibile. Care este situația în ceea ce privește tehnica? Cine are avantaje tehnologice astăzi poate să le păstreze pe viitor? Adică uh, Protecționismul este sigur o consecință a um, unor fapte și îmi regret și foarte mult uh, anti-americanism. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu sunt în principiu de acord cu TTIP. Consider că este o ocazie extraordinară de a reechilibra strategic Atlanticul și Pacificul. Dar am și o problemă care a fost deja ridicată de colegii mei. 9 uh, din 10 persoane dintre alegători sunt împotrivă, împotriva TTIP. Nu sunt de aceeași părere cu mine. Pentru că eu nu am ce exemple să le dau. Nu se dau niciodată exemple concrete, chiar dacă se vehiculează cifre. Eu aș dori să vă dau un exemplu concret. Săptămâna aceasta, guvernul portughez a fost unul dintre cele 14 guverne care a semnat o petiție pentru ca rezoluțiile pentru ca, pentru ca soluționările conflictelor să se facă prin arbitraj. Reacția a fost uh, negativă, fiindcă arbitrajul reprezintă favorizează marile întreprinderi. Dar se zice că este un arbitraj de noua generație. Dar ce fel de arbitraj asta este? Doar un cuvânt frumos, să zicem. Dacă o țară dorește să naționalizeze sănătatea, depinde, poate. Uh, americanii pot să facă acest lucru dacă se poate, dacă dorește o țară să interzică fracturarea hidraulică. Poate să facă, dar după aceea îi aduce în instanță SUA. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, domnul Hankel. Am the Am I? let me say that... Dați-mi voie să vă spun că sprijin întru totul solicitarea ca comisia să facă ceva pentru a îmbunătăți comunicarea. Eu nu am nicio problemă când trebuie să apăr acest acord, chiar și cu datele pe care le am acum la dispoziție. Dar cred că majoritatea dintre cei 750 uh, de uh, deputați nu reușesc să facă acest lucru, fiindcă problema este complexă și ne luptăm cu o armată care urăște America, globalizarea și mediul de afaceri și sunt foarte profesioniști. Eu vă propun, domnule președinte, ca această comisie, comisia noastră, să-i sugereze domnului Juncker, care a spus că acesta este una dintre principalele sale 10 priorități, ca, ca domnia sa să să instituie un birou de comunicare care să fie accesibil tuturor deputaților din Parlamentul European. Iar dacă noi avem întrebări, să le putem trimite acestui birou și să primim răspuns în 10 minute pentru a putea să comunicăm cu opinia publică. Mulțumesc, doamna Griffin. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să transmit mesajul uh, din Marea Britanie privind TTIP cu privire la două aspecte. Ne-ați dat asigurări generale, da, dar ne puteți spune ce măsuri concrete se vor lua pentru a, se, pentru a ne asigura că acest acord nu uh, va periclita serviciului de sănătate britanic care este Uh, gratuit la punctul de livrare și va rămâne așa și ce măsuri se vor lua pentru a se asigura că suveranitatea guvernelor statelor membre nu va fi limitată, mai ales mai ales prin sistemul de soluționare a litigilor. Avem nevoie de calendare, avem nevoie de răspunsuri clare și pe care să le putem comunica în mod eficient. Domnul Maica, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Da, trebuie să comunicăm cu cetățenii. Toate studiile derulate de Suedia, Austria, Marea Britanie, Irlanda, totul ne arată că ambele părți ar avea de câștigat. Ambele părți semnatare ale acestui acord. Și va fi un mare avantaj pentru ambele să semneze acest acord s-ar putea crea peste 70.000 de locuri de muncă. Și Slovacia ar avea de câștigat, și Europa, bineînțeles, ar câștiga aproape 160 de miliarde de euro. Comerțul ar putea crește cu 28%. Toate acestea sunt aspecte pozitive pe care trebuie să le transmitem opiniei publice, să-i convingem pe cetățeni de avantaje, fiindcă dacă nu spunem lucrurile clar, vom avea uh, vom avea probleme mai târziu. Eu nu vă critic, nu spun că nu faceți bine ce faceți, dar trebuie să facem mai mult. Mulțumesc. Da, da, deci mesajul transmis este comunicare, comunicare și iarăși comunicare. Vă rog, aveți cuvântul să răspundeți întrebărilor adresate. Mi s-a spus odată că într-o negociere comercială percepția înseamnă realitate și același lucru se aplică aici. Există niște probleme de percepție care cred că uh, Uh, care trebuie să fie soluționate, bineînțeles, dar uh, suntem un... nu suntem destul de numeroși. Sperăm, ne bazăm pe dumneavoastră și uh, sperăm să... Bine, până la urmă, trebuie să se hotărască fiecare dacă sunt pentru sau împotriva unei astfel de deschideri, fiindcă asta înseamnă un acord de liber schimb, deschide piețele și fie ești pentru, fie ești împotrivă. Dar cel mai bine este să facem această hotărâre cunoscând în cunoștință de cauze. Noi încercăm pe site-ul uh, Digi să punem cât mai multe informații cu putință. Vă rog să consultați acest site. Uh, toate documentele noastre de uh, poziție sunt publicate acolo și o să transmit propunerile comisarului privind îmbunătățirile necesare. În ceea ce privește NHS, Sistemul Național de Sănătate Britanic, lucrurile nu se vor schimba. Mi-au confirmat americanii acest lucru, fiindcă și ei își doresc același lucru. Asta își doresc și ei în sistemul lor de sănătate și pentru serviciile oferite uh, în exercițiul autorităților guvernamentale, asta este formularea din textele juridice, au exact aceleași solicitări. Și deci haideți să înlăturăm această suspiciune, fiindcă statele membre vor rămâne, vor avea dreptul în continuare să liberalizeze serviciile, să uh, Uh, liberalizeze uh, furnizarea de servicii și dacă vor să se întoarcă la servicii publice, au tot dreptul să o facă. În ceea ce privește sistemul de soluționare a litigilor, uh, acest instrument, instrument ISDS nu poate pune sub semnul întrebării în dreptul guvernului de a reglementa. Nu face așa ceva. Uh, acest instrument oferă numai posibilitatea de a se oferi despăgubiri, de a se monitoriza despăgubirile, iar acestea sunt, mm, sunt uh, evaluate de uh, arbitri. Uh, aceștia, judecători de arbitraj, ei ce fac? În cazul Vateval, de pildă, în Germania, se negociază cu guvernul german și se construiește un reactor nuclear Ger- Germania hotărăște să dezafecteze cent- uh, centrale nucleare și, mă rog, până la urmă depinde de contract. Depinde de ce se stipulează în contract. Dacă în contract s-a spus poți să vinzi energie nucleară Germaniei timp de 30 de ani, atunci au dreptul la despăgubiri. Până la uneori, guvernele pierd, dar de obicei nu pierd numărul de cazuri. SUA nu a pierdut niciun singur caz de, în ceea ce privește investițiile cu acest instrument de soluționare a litigiilor. Deci mai mult se face publicitate negativă pe internet și așa mai departe. Dacă analizăm faptele și vedem cât de des uh, devine aceste subiecte importante la nivel de societate, cel mai important lucru este că nu vă afectează drepturile dumneavoastră și drepturile guvernelor și drepturile statelor naționale de a legifera mediatorii nu examinează legislația, ei examinează doar dreptul la despăgubiri. Iată de ce este foarte important ca noi, acum că acum dezbaterea a devenit publică, dezbaterea în politica comercială, foarte bine, dar acum, ca noi, ca oficialități, ca funcționari publici, avem obligația să vă oferim aceste informații pentru a le explica cetățenilor, fiindcă dumneavoastră aveți legitimitatea de a comunica cu cetățenii, nu eu, că eu cine sunt, un funcționar uh, de rang înalt, dar uh, spun asta cu toată seriozitatea dumneavoastră, puteți explica cetățenilor ce înseamnă aceste lucruri ce înseamnă lucrurile pe care le negociem, dar încercăm, încercăm să fim cât mai transparenți cu putență, pentru că ne dăm seama că trebuie să schimbăm această percepție. Iar acest acord este atât de mare, încât toată lumea își va da cu părerea. Și spun asta cu toată modestia ca funcționar public în fața unor membri, stimați membri aleși. Well, thank you. As you... Mulțumesc. Această discuție este foarte interesantă și și avem întrebări pe subiecte specifice, cum ar fi energia, drepturile de proprietate intelectuală și IMM-uri. Colegii noștri de la Comisia INTA sunt și ei foarte interesați, din ce în ce mai interesați, de informații. Dau cuvântul acum președintele Comisiei INTA, Bert Lange. Da, și eu cred, domnule președinte, domnule Buzec, că și Comisia trebuie să facă mult mai mult în ceea ce privește transparența și comunicarea, pentru că foarte des se întâmplă că se vorbește foarte neutru despre TTIP, dar în final se spune, dar eu nu am încredere în Comisie. Ne putem gândi de ce este așa și de aceea cred că, într-adevăr, ar trebui să avem încredere și să câștigăm mai multă încredere din nou. Adică documentele fundamentale trebuie să fie cele importante, trebuie să fie publicate, cum ar fi, de exemplu, cele legate de sănătate, oferta de servicii, a ceea ce a făcut Comisia Europeană, nu se publică. Trebuie să vedem de ce. Există 150 de domenii care sunt uh, excluse, mai ales în domeniul sănătății, ceea ce, bineînțeles, că nu face decât să uh, Um, schimbe perspectiva asupra lucrurilor și să creeze probleme. Avem nevoie de mai multă rațiune în această discuție. Bineînțeles că există și puncte critice în ceea ce privește ISDS-ul. Există multe aspecte care trebuie discutate mai îndeaproape. Apoi uh, avem uh, și consultarea pe ISDS uh, și va trebui să evaluăm rezultatele după sfârșitul acesta oricum o fi, trebuie să purtăm o discuție cât se poate de transparentă, ca să poată toată lumea să afle despre ce e vorba. Și eu cred și că acum a venit momentul să facem și un uh, bilanț. Am uh, negociat o oră, un an și jumătate cu Statele Unite, unele lucruri funcționează, unele mai puțin, la mașini putem discuta poate mai mult despre standarde, la chimicale poate mai puțin putem să ne punem de acord. Și în ceea ce privește aprovizionarea și uh, achizițiile publice, se pot analiza lucrurile mai îndeaproape. După ce facem un inventar, putem să vedem cum mergem mai departe. Avem pe de o parte o comisie, pe de altă parte avem un congres nou, un senat nou și avem rezultatul consultărilor pe ISDS. Iată de ce tocmai uh, astăzi INTA a hotărât să facă o, să, o rezoluție de bilanț intermediar. Știți, domnule președinte, că v-am prezentat-o. Facem o propunere și tocmai comisiile ar fi bine să dea uh, mai ales ITRE, un aviz pe baza acestuia și după aceea în februarie sau martie să facem un inventar la jumătatea perioadei despre unde ne aflăm noi acum și să dăm comisiei după aceea informații despre unde stăm concret. Mulțumesc. Uh, uh, Mulțumesc, vă informez, dragi colegi, că membrii Comisiei ITRE și pentru INTA Următoarea invitație pentru reprezentanții comisiei va fi la începutul anului 2015, după a opta rundă de negocieri. Deci imediat după aceea vă mulțumesc foarte mult pentru investiții. După cum știți, prezența noastră acum este imperioasă și pentru că dorim să informăm pe cetățeni. Vă mulțumesc. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi și el foarte important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 Market Monitoring Report. Raport de monitorizare a pieței și alte activități în derulare. Prezentarea va fi făcută de domnul Alberto Potocic, director, director al ACER și Lord Morg, președinte al Consiliului de Autorități de Reglementare a ACER. Great. Thank you. And um, let me say a few words. Îmi să vă spun câteva cuvinte. Our issue committee has re- Comisia noastră a reinstituit grupul de contact ACER în care, unde sunt implicați mulți colegi care monitorizează îndeaproape activitățile ACER și se întâlnesc în mod regulat cu reprezentanții dumneavoastră la diverse niveluri. Un lucru foarte important uh, la nivel național este foarte important să ne întâlnim cu autoritățile de reglementare și să vedem ce se întâmplă în statele membre. Aceasta este răspunderea noastră. Raportul de monitorizare a pieței este foarte important, fiindcă este uh, baza pieței noastre energetice, al doilea pachet energetic și tot ce este necesar pentru ca piața internă energetică să funcționeze. Să funcționeze cu adevărat. Deci nu este ușor să hotărâm pentru statele membre. Fiindcă toate legile și regulamentele sunt gata, dar cum să luăm o hotărâre privind uh, anumite detalii, nu este ușor. Dumneavoastră sunteți, uh, dumneavoastră reprezentați partea cea mai dificilă a um, pieței energetice. Pentru, a, pentru ca schimburile energetice să fie posibile. Domnule Potocnic, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Lord Mog și cu mine ne bucurăm foarte mult că avem această șansă de a prezenta activitatea agenției, inclusiv rezultate de la raportul de monitorizare a pieței. N-am, am avut uh, și până acum uh, ocazii de a ne întâlni, care au fost extrem de folositoare de ambele părți. Ne bucurăm foarte mult că um, Parlamentul European uh, acordă agenției foarte mult sprijin și așa s-a întâmplat de la început. Uh, și mai ales comisia dumneavoastră. Vreau să subliniez uh, și, și experiența foarte bună pe care am avut-o cu grupul de contact ACER. Am avut unele reuniuni cu grupul în ultimii ani și am uh, avut și două vizite ale delegaților. Prima în august 2012 și cea mai recentă la începutul acestui an. Agenția a fost instituită ca parte a celor de treilea pachet energetic pentru a ajuta autoritățile de reglementare naționale pentru a desfășura activități la nivel european și pentru a coordona acțiunile lor acolo unde era nevoie. Este o instituție europeană, este un organism european care este răspunzător în fața Parlamentului European și altor instituții care promovează integrarea pieței energetice, armonizarea cadrului reglementativ și și integritatea piețelor în conformitate cu obiectivele de politică ale Uniunii Europene pentru a aduce beneficii consumatorilor. Facem acest lucru prin promovarea cooperării și coordonării uh, între autoritățile de reglementare naționale. Astăzi uh, am dori să ne referim la cinci chestiuni uh, pe scurt pentru a putea discuta apoi întrebările dumneavoastră. Mai întâi raportul de monitorizare a piețelor despre care a vorbit nostru președinte, care a fost elaborat luna trecută și care este un un, a, un efort între Consiliul de, de Autorități Reglementare European și ACER, o să vă spun câteva cuvinte despre ce puteți găsi în acest document, care este publicat pe site-ul nostru, dar este un document uh, foarte voluminos, de peste 250 de pagini și, bineînțeles, cu foarte multe informații. O să vă prezint acum câteva dintre constatările principale ale acestui document. Vrem, vrem să vedem și care este situația la nivelul pieței de energie internă, pieței interne de energie. Așa numitul obiectiv 2014 după care vă vom prezenta principalele, principala tematică a programului de lucru, conclu concluzia inițiativelor uh, uh, pentru anul 2025, deci provocările următorii 10 ani și punerea în aplicare a transparenței și integrității pieței energetice. Acest raport uh, are, acoperă patru zone. Piața cu amănântul, acum avem un capitol piața cu ridicata, piața de gaze cu ridicata și protecția consumatorilor. În ceea ce piața cu amănuntul, principala poveste, principala, principala idee din această analiză este asemănătoare cu cea de anul trecut. Prețurile cu amănuntul sunt în creștere, în ciuda cererii scăzute pentru electricitate și gaze naturale în multe state membre. Deci, lucrurile se bat cap în cap, aparent. Pe de o parte, cererea este scăzută pentru electricitate. Electricitatea, cererea de electricitate a, a scăzut în 2013 în 19 state membre și cererea de gaze naturale în 17 state membre. Și totuși, prețurile cresc atât la electricitate cât și la gaze. Atât pentru locuințe, pentru reședințe și pentru industrie, pentru clienți industriali. În ultimii cinci ani, de pildă, prețul uh, la locuință pentru electricitate a crescut în 27 de state membre și Norvegia, deci în toate statele membre cu excepția unui, așa nume Ungaria. Rezultatele noastre arată că în unele state membre, cel puțin, aceste taxe și taxele pentru, pentru plata subvențiilor pentru regenerabile sunt răspunzătoare pentru creșterea prețurilor. Am asistat la o reducere a componentei energetice a prețurilor de la, de, pentru utilizatorii finali. Există două aspecte aici. Reducerea concurenței la nivelul uh, a furnizorilor, fiindcă și nu există nicio legătură între prețurile cu ridicata și energia componentă a prețurilor cu amănuntul multe state membre. Deci comunicarea între aceste două prețuri nu funcționează așa cum ar trebui, legătura aceasta nu funcționează de bine cum ar trebui. Am observat în egală măsură că consumatorii europeni, locuințele, gospodăriile, nu doresc să facă trecerea, iar rata de, de transfer a rămas eh, scăzută de 6% în Europa. Există unele motive, bineînțeles. Nu cred că am, le-am identificat pe toate, dar am identificat câteva. Lipsa de conștientizare. prețurile reglementate joacă și ele un rol uh, și poate am putea să um, discutăm mai în profunzime despre acest lucru și loialitatea față de firmele existente și complexitatea procesului de, de transfer. Toate informațiile pe care vi le ofer uh, așa în, în, uh, pe scurt aici, le veți găsi în graficele de la finalul documentului care vă dă informații pe stat membru. Am observat totuși că unele piețe uh, cu amănuntul funcționează bine. Belgia, Spania, Marea Britanie, Olanda și pentru electricitatea Norvegia au astfel de piețe unde rata de transfer este mai ridicată decât în, stat, în alte state membre. În ceea ce privește piața cu amănuntul, trebuie să îmbunătățim concurența. Nu am, mai avem cale lungă de bătut în ceea ce privește crearea unei piețe competitive. Există bariere pentru accesul pe piață. Majoritatea statelor membre însă definesc uh, clienții vulnerabili uh, conceptual, dar după aceea aplicăm metode diferite pentru protecția acestora. Uh, în egală măsură există prevederi juridice în ceea ce privește proteza consumatorului care se aplică, dar care uh, sunt, uh, dar mai este, mai e nevoie de îmbunătățire aici. Noi trebuie să promovăm Trebuie să înlăturăm barierele din calea concurenței și, în egală măsură, trebuie să reglementăm prețurile cât mai curând cu putință precum și să aplicăm măsuri de protecție a consumatorilor și să, exerc- să se exercite drepturile consumatorilor. Trec acum la progresul în ceea ce privește finalizarea pieței unice energetice. Încă din capul locului vreau să vă spun că, că din momentul în care agenția a preluat activitatea uh, coordonării autorității, autorității, autorității reglementare la nivel european, avem o abordare paralelă care încearcă să, să aducă beneficii consumatorilor tangibile cât mai curând cu putință. Deci, pe lângă uh, procesul de codurare rețelelor și uh, și orientări, avem și o abordare legată de punerea în aplicare. Noi încercăm să, să adoptăm prevederile care vor deveni obligatorii pe bază de voluntariat în întreaga Uniune Europeană. Deci, eh, dacă mă uit la procesul anterior, eh, cred că pot spune că am înregistrat progres. Eh, avem două coduri de rețele pentru gaze naturale. Codurile de rețele sunt acele organisme, sunt acele coduri de, regi, de legi, care, de reguli care se aplică direct în toate cele 28 state membre și definesc modul în care piețele și uh, operațio- și, și sistemul funcționează, iar la electricitate am, suntem puțin în urma programului, dar majoritatea codurilor de rețea sunt gata să fie, să ajungă în comitologie, iar agenția a recomandat deja adoptarea a 11 dintre cele 13 coduri de rețea care sunt în derulare. Ehm, de pe teren vin cele mai multe abordări, iar abordarea punere în aplicare rapide, timpurie, pentru o foi de parcurs, orientări, diverse calendare. Și dacă Dacă ne uităm aici la acestea pozitiv, vreau să vă spun că din mai anul curent, cuplarea pieței, integrarea uh, pieței, o uh, piețe care operează din, de la, care operează de la Gibraltar până la Marea Barents, Uh, zona cu galben, operează ca piață unică. Are un, există un singur algoritm care stabilește prețurile și direcția fluxurilor energetice pe această piață. Progresul pieței a încercat să îmbunătățească felul în care folosesc, uh, funcționează interconectorii conectorii, avem o creștere de la 60 la 77%, avem în continuare o problemă cu electricitatea, avem probleme cu fluxurile neplanificate. Nu avem aceeași vești bune în ceea ce privește intraday, deci în aceeași zi, pe termen lung, Uh, acolo vedem progrese. Anul viitor vom avea primele opțiuni pe mm, bază regională pentru alocarea uh, capacităților de transmisie pe termen lung și în ceea ce privește calcularea capacității facem progrese, vom avea un raport luna aceasta sau următoarea. În ceea ce privește gazul, există proiecte regionale foarte interesante pentru alocarea capacității de interconectare. Ehm, platforma Prisma, o vedeți cu roșu și după aceea celelalte proiecte pilot. Dacă vreți eh, rezultatele cheie și concluziile, integrarea de piață se îmbunătățește, dar există probleme cu convergența prețurilor care eh, afectează impactul asupra eh, pieței a energiilor regenerabile și uh, există fluxurile uh, clare care reduc uh, convergența prețurilor la electricitate. În ceea ce privește transpunerea și implementarea, trebuie să promovăm o implementare rapidă și o transpunere a celui de-al treilea pachet, ca pachetul să fie implementat cât de repede posibil uh, și ca politicile să fie aplicate conform în toate statele membre. Vă mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră de calitate foarte bună. Este timpul dumneavoastră. Bineînțeles că ați fost invitați. Am avut punctul de vedere al agenției, dar consider că există și un revers al medaliei. Există agenția și autoritățile de reglementare. Poziția dumneavoastră este pentru noi de importanță crucială. Așadar, domnule Lord Mog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încurajat că suntem considerați atât de important. Într-adevăr, este extrem de important ca agenția să reprezinte atât autoritățile de reglementare naționale și contribuția lor. Vedeți din aceste citate că Comisia consideră că agențiile au avut un succes considerabil. Există una, o a doua evaluare în anul care urmează și Sperăm că aceasta va fi la fel de impresionantă. Vreau să vă vorbesc aici despre alte teme care vor uh, reflecta preocupările noastre. Există patru teme principale, uh, dintre care vreau să identific două în special. Um, comercializarea de energie și platforma Bridge ce se întâmplă cu acest pod către 2025? Am decis în urmă cu aproape un an că agențiile de reglementare trebuie să aibă o uh, vedere mai strategică în legătură cu ceea ce se va întâmpla în viitor în cadrul larg stabilit instituțional. Am ales 2025 uh, pentru că este un an îndepărtat, dar nu foarte mult și am folosit date care nu sunt noi pentru membrii, societate cu emisii reduse de dioxid de carbon uh, și un program pentru uh, energii regenerabile, o integrare mai bună a pieței, mai lentă decât ce-ar dori unii, dar vedeți că există entități europene, ENTS, așa numitele ENSOs, și sunt anumite entități noi și uh, un lucru pe care îl veți recunoaște, domnule președinte, comunitatea energetică, unde considerăm că trebuie să răspundem chiar înaintea comisiei, acordând atenția, atenția acțiunilor pe care le putem face noi. Dacă vă uitați la punctele cu albastru, veți uh, vedea concluziile pe care le tragem. Am vrut să subliniem că al treilea pachet uh, este real, trebuie să-l implementăm, este foarte important, și trebuie să implementăm toate codurile de rețea. Există o proporție mult mai mare a, regener- a generării de energie regenerabilă. Am vrut să ne asigurăm că putem să că putem să ne aducem contribuție la securitatea de furnizare a gazului și să luăm măsuri acolo unde este necesar și să existe uh, o mai, mult, mai bună cooperare am uh, considerat că consumatorul este în centrul preocupărilor noastre. Însă consumatorii trebuie să fie protejați și capacitați. Am dorit să utilizăm agenția pentru a ne asigura că va exista o bună cooperare între noi și în special pentru autoritățile naționale de reglementare să avem Uh, să le implicăm în procesul decizional european, la un uh, grup de reflexie. Am uh, menționat REMIT. Aici aveți câteva articole după ce am avut incidentul cu avertizorul de integritate, am fost implicat pe, pe toate părți de reglementare, asta se poate întâmpla cu un mic incident în comerțul energetic în Uniune. Este un lucru care, care mă preocupă și trebuie să ne punem o serie de întrebări. Dacă Uniunea Europeană este angajată și vrea să includă um, o transparență și integritate, a pieței. Însă pentru acest lucru este necesar să promoveze confidența, ă, ă, să promoveze încrederea participanților la piață și a consumatorilor. Ă, nu știu dacă pot să-i dau cuvântul directorului pentru a putea, vă putea da detaliile. Este vorba de RIMIT aici, despre rolul său. Vă pot arăta slide-urile vedeți că punctul principal este octombrie 2015. Alberto vă poate da detaliile. Mesajul este că vor avea loc înregistrări anul viitor și vor apărea probleme dacă noi, agențiile, agenția și autoritățile de reglementare nu cooperăm. Cele două părți importante sunt în centru, screeningul automat pentru a identifica evenimente și anomalii și lipsa de resurse uh, care se văd aici. Avem nevoie de multe resurse care nu pot fi trecute dintr-o parte a agenției spre alta. Este, vă transmit un mesaj și anume că trebuie să avem resurse corecte experți adevărați în autoritățile de reglementare naționale pentru a avea și reperele de acolo sunt FERC din Statele Unite, aveți, sunt cifre foarte mari în ceea ce privește finanțarea lor și um, sancțiunile potențiale sunt uh, demonstrate aici. Aici aveți cazurile care au uh, crescut foarte mult în 2014, au fost notificate agenției. Vedeți că uh, crește nivelul de încălcări și fără o implementare eficientă și resurse, resurse suficiente alocate nouă, există uh, un risc enorm pentru Acer, pentru Uniune și pentru statele membre. ne confruntăm cu probleme uh, substanțiale și mi s-a părut necesar să vi le aduc uh, atenției. Vă mulțumesc pentru intervenție. Să trecem acum la eurodeputați. Domnul Cofort este primul care are cuvântul. Vă mulțumesc pentru prezentele foarte bune S-a cerut um, resurse mai multe, sunt mulți dintre noi care înțelegem acest lucru. Vă mulțumesc și pentru raportul de monitorizare a pieței, este unul foarte important, sunt cifre foarte interesante pentru noi. După cum știți cu toții, piața noastră energetic, internă pentru energie are două aspecte. Una este suficiența interconectorilor, capacitatea transfrontalieră între țări. Aceasta este provocarea majoră. Și în al doilea rând, subutilizarea capacității disponibile deja atunci când ați vorbit despre regenerabile, de exemplu. Cred că raportul de monitorizare a pieței a, iluminează aceste provocări. În final, sunt bani din buzunarul contribuabilului, furnizarea de energie, prețurile la energie electrică au crescut în aproape toate statele, ceea ce reprezintă o problemă. Dacă ați putea să ne spuneți cum veți putea ajuta la rezolvarea acestor probleme, cum va putea Agenția Europeană să facă acest lucru și cum veți crește conștientizarea. Avem rapoartele dumneavoastră, dar cred că este nevoie de mai multă conștientizare. Aceasta, acestea ar fi primele mele întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Peterson. Vă mulțumesc. Pe de altă parte, după cum știți, aceste teme sunt foarte sensibile, statele membre organismele naționale încearcă să meargă și mai departe. O întrebare foarte sinceră și deschisă, și știu că vi se va părea imposibil să răspundeți, ar fi suntem în poziția în care vrem să ne aflăm în ceea ce privește guvernanța. Pentru că în munca dumneavoastră de zi cu zi, probabil că aveți probleme în lucrarea, în munca cu entitățile naționale, pentru că trebuie să avem mai multă cooperare transfrontalieră. Dacă vrem o adevărată uniune energetică, dacă vrem să fim independenți de Putin, dacă vrem să facem toate aceste lucruri, avem nevoie de mai bună cooperare. Așadar, Întrebarea mea este dacă suntem în poziția pe care ne-o dorim în termen de guvernanță. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Turmes. Vă mulțumesc. Am uh, întârziat, dar spionii mei au fost prezenți, deci știu uh, cât de cât ceea ce ne-ați spus. În ceea ce privește limit. Am elaborat legislația împreună, știm că există multe fraude care pot să submineze total încrederea și odată ce încrederea uh, s-a dus, ne aflăm într-o situație dramatică. Credeți că ar, ați putea să ne dați o, ceva detalii? Cunoașteți cazuri în statele membre? Care este procedura de analizare și care este legătura cu lipsa de personal. Bineînțeles că susținem angajarea de personal suplimentar, însă dacă am înțelege de ce exact aveți nevoie de mai, multe, mai mulți angajați în acest moment, ar fi mult mai bine. Trebuie să uh, semnalez diferența între prețurile angro și în și pentru consumatori. Este vorba aici despre sistemele tranzacționale de certificate, că acesta a eșuat. Probabil că nu va exista un, o soluție rapidă și chiar dacă uh, rezerva pentru stabilitatea pieței este anticipată pentru 2017, până atunci piața va rămâne în situația actuală. Întotdeauna vă Uh, dezamăgește faptul că foarte puțini consumatori își schimbă furnizorul. Vă amintesc că în 2003, când am fost raportor pentru a doua directivă pentru piața electricității, eu consideram că consumatorii nu petrec ore și ore pe internet sau altundeva pentru a afla dacă pot să obțină o economie. Eu cred că este o iluzie și un vis că consumatorii își vor schimba mult mai mult furnizorii și că vom ajunge la o situație de concurență pe piață. De aceea, eu cred că avem nevoie de, mai, de regulamente mai dure, avem nevoie de lucruri ca și în piața telecomunicațiilor. Există oligopolurile telecomunicațiilor care au înșelat pur și simplu consumatorii. Noi am impus praguri la prețurile aplicate și eu cred că trebuie să impunem măsuri mult mai dure. Nimeni nu poate să ne explice de ce prețurile angro scad și cele pe care le plătesc consumatorii cresc. Cred că, trebuie să, cred că avem nevoie de regulamente extrem de dure în acest sens. Vă mulțumesc, domnul Sirichiotis. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare pe care am auzit-o din partea reprezentanților ACER. ACER-ul a jucat un rol foarte important în ultimii ani Este vorba de a încerca să transferăm mai multe competențe la nivelul uh, central, de la, de la um, instituții independente către ACER. Aceasta poate să fie și împotriva intereselor consumatorilor, spre deosebire de ceea ce au zis antevorbitorii mei. Rolul pe care îl joacă statele este foarte important și nu trebuie să fie negat. Vreau să întreb pe vorbitori, pe oaspeții noștri stimați din partea ASER, care sunt avantajele sau dezavantajele pe care le văd prin transferul controlului piețelor uh, energetice pe nivel, la nivel comunitar, pe lângă programele de reglementare care există oricum la nivel național. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Van Nivenhoitzen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun o întrebare cu privire la partea de reglementare, cu privire la remit. În prezentare s-a vorbit de investigații în ceea ce privește abuzul de piață și aș vrea să întreb următoarele. Comisia a făcut o propunere pentru reformarea unor jaloane la nivel global, deci uh, s-a vorbit de nevoia unei legislații noi la aceste, pe aceste domenii și vreau să știu cum se va potrivi aceasta cu REMIT. Vom lucra în paralel, cum se combină aceste două aspecte. Poate că puteți să elaborați puțin pe această temă, dacă nu vă deranjează. Mulțumesc! Doamna Capzon Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun că sunt foarte mulțumită de ceea ce ne-au spus aici invitații noștri. Aș dori să pun o întrebare concretă. Cum, ex, cum evaluați dumneavoastră un eveniment foarte concret de la noi din Spania? Avem uh, un program de reformă național, avem o autoritate de reglementare națională pentru energie și um, autoritatea de reglementare în aceste domenii a fost uh, pusă în comun. Comisia a întrebat, a vrut să știe cum au fost făcute modificările pe care le-a făcut guvernul și a urmărit, de exemplu, întreprinderea națională care s-a format pentru reglementarea concurenței. Cum vedeți dumneavoastră această evoluție? Mulțumesc, domnul Lambsdorff. Mulțumesc, domnule președinte. Am și eu trei întrebări. În primul rând, în trecut, când am pregătit uh, cel de-al treilea pachet uh, energetic, Colegul nostru Morgan ne-a introdus în dezbatere o noțiune de sărăcie energetică, o noțiune foarte importantă, aș spune. Și mă întrebam cum rezolvați această problemă a accesului uh, echitabil la energie în Uniunea Europeană. pentru că există teritorii, există suprafețe în care nu se poate vorbi de acces liber la energie. A doua întrebare Noi știm că lucrăm în această comisie deja de mai mult timp, ca și domnul președinte. Și știm că au existat anumite excepții de la coordonarea reglementatorilor naționali. De exemplu, Germania a primit un statut de excepție în ceea ce privește coordonarea autorităților de reglementare naționale. Au uh, avut o poziție foarte specifică. Am fost informat că aceasta ar fi una din variantele pe care se poate merge, dar ați putea să ne confirmați că acestea nu mai sunt în vigoare? Și o ultimă remarcă se referă la Uniunea Energetică, care a fost menționată deja aici. Și această idee a fost introdusă și în trecut de către domnul Buzek. Avem comisarul care se ocupă de Uniunea Energetică și am senzația că aveți senzația că există deja idei noi în ceea ce privește Uniunea Energetică. Puteți să ne uh, împărtășiți câteva din ideile care se vehiculează acum? Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu este cazul, așa că vreau să vă rog să începem cu uh, autoritatea de reglementare, vă rog, cu bordul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste întrebări pe care le-am primit. Uh, și mă impresionează cât sunt de bine informați deputații. Vreau să încep cu chestiuni generale și să încep cu întrebarea domnului Peterson. În uh, ceea ce privește capitolul acesta, acesta a fost unul din cele mai abordate capitole de către toți, uh, toate partidele implicate, toate părțile implicate. Cred că agenția și structura sa de verificare și control a fost până acum o mașinărie foarte reglementată, foarte echilibrată și propunerea ar fi să nu schimbăm mecanismul care funcționează și echilibrează aceste diferite elemente și să nu schimbăm regulile de transparență. Simțim însă și în același timp și că o atenție suplimentară guvernamentală este necesară uh, pentru al treilea pachet, în care se vorbește despre colaborarea dintre autoritățile naționale, nu pentru că considerăm că nu este un lucru bun, ci pentru că recunoaștem faptul că este posibil că activitățile pe care le depun aceste um, autori, aceste corpuri, aceste foruri pe, acum și pe viitor vor fi din ce în ce mai multe. Va exista o nevoie mai mare de supraveghere și în momentul de față noi am spus comisiei că dorim să verificăm dacă această percepție de acum este una corectă. Apoi agenția are mecanisme de colaborare, vorbesc acum de colaborare existentă dinainte de cel de-al treilea pachet, există clar o cooperare informală din ce în ce mai mare, nu numai prin intermediul agenției, ci și uh, prin intermediul uh, colaborării la nivel de autorități naționale de reglementare. Eu am început acum 12 ani, când am venit pentru prima dată la uh, agenția din Marea Britanie, aveam foarte puține contacte cu ceilalți colegi. Foarte multe persoane acum însă au contacte directe cu alți colegi din alte agenții și colaborarea între agenții funcționează foarte bine în general. Sigur că poate să se îmbunătățească, dar în general a fost foarte bună. Trebuie să ne uităm și dacă a fost eficientă. Poate că aici trebuie să analizăm ceea ce s-a întâmplat la nivel guvernamental. Transparența fluxului informațional despre piață în ultimii ani, mai ales pentru pronosticurile de iarnă, toate acestea au fost foarte bune, au mers foarte bine. Lucrurile sunt uh, pe cale de a fi ameliorate. Deci, pentru a da un exemplu final în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii, agențiile naționale de reglementare au putut să ofere cu foarte puțină susținere din, punct de, din partea legislației o colaborare foarte bună. Trebuie să ne gândim însă și la ce se va întâmpla pe viitor. Ceea ce s-ar putea întâmpla, și aceasta este părerea mea personală, este că dacă părțile se pot pune de acord între ele, oricum deja există un mecanism de soluționare a litigilor, dar sigur vor exista mai multe decizii care se vor lua de către agenție și o piață integra integrată va necesita tocmai și un sistem de soluționare. Cam acesta este răspunsul meu la prima întrebare. În ceea ce privește sărăcia energetică, este foarte dificil să definești vulnerabilitatea consumatorilor. Există o diferență între nordul Europei, țările din nord, care vor considera sărăcia energetică ca o problemă legată de sistemele de securitate socială. Eu personal cred că sărăcia energetică nu este o problemă de procentaj pe care îl a folosim uh, pentru sistemele de securitate socială. Cred că este foarte important să încercăm să rezolvăm această problemă. E vorba de provocări foarte diferite. Știți că în nord, bineînțeles, iarna este mult mai grea decât în sud, în Portugalia sau în Spania. Dar există o conștiință generală și aici ne întoarcem la întrebarea domnului Peterson Pot confirma însă, în ceea ce privește apoi uh, excepțiile, fiind dat că am făcut parte din Autoritatea Națională de Reglementare, că există procese independente. Comisia nu trebuie să pună la îndoială acest lucru. O altă întrebare a fost o provocare pentru mine, pentru că habar nu am ce este Uniunea Energetică până la urmă. Știu doar că energia, Uniunea Energetică trebuie să se refere la anumite aspecte pe care eu consider că trebuie să le considerăm de, interesul, de interes general. Este extrem de important pentru aprovizionarea, securitatea aprovizionării, dar și pentru altele, alte aspecte, să cercăm să facem un progres și să încercăm să atragem în activitățile agenției și uh, Um, activități energetice din afara granițelor. Cred că o piață integrată a energiei este cheia Uniunii uh, energetice uh, și nu numai uh, pe viitor. Apoi, o colegă m-a întrebat despre situația din Spania. Eu nu prea știu exact ce să vă spun, știu doar că felul în care schimbările de acum au funcționat, așa cum s-a întâmplat în Olanda sau în alte țări care au făcut aceleași modificări, a fost foarte bune, pentru că autoritatea de reglementare a contribuit pozitiv la, aceste, la funcționarea acestor modificări. A fost o experiență foarte bună. Acum întrebările dificile le va răspunde să colegul meu. Mulțumesc! Mulțumesc pentru răspunsuri. Și acum vă dau cuvântul, da. Mulțumesc și eu. Întrebări foarte interesante, foarte la obiect. O să las întrebarea despre remit la sfârșit, pentru că acolo sunt provocările cele mai mari. M-ați întrebat despre interconectori și despre cât de important este să putem asigura ca capacități și că acestea sunt folosite în cel mai bun mod posibil. Sunt convins că sunt conștient de fapt, sunteți conștient de faptul că atunci când se vorbește de dezvoltarea capacității de interconectare, există o nouă reglementare pentru rețelele transeuropene care a fost adoptată anul trecut. Am avut o primă rundă de implementare cu o primă listă de, interese de, de proiecte de interes comun, care cred este un răspuns din partea instituțiilor europene la problema de dezvoltare a infrastructurii acolo unde este necesară. Există proiecte prioritare care vor beneficia de o serie de avantaje iar uh, există și posibilitatea de a avea acces la fonduri europene. Însă, pe termen scurt, pentru că este nevoie de timp pentru ca să se dezvolte infrastructura, trebuie să ne asigurăm că infrastructura pe care o avem noi este folosită cât mai bine. Pe piața, piața energetică oferă aceste uh, răspunsuri. Poate că dacă vă uitați la pagina 50 veți găsi o idee despre cum nu s-a aplicat încă uh, cotele pe unele piețe, cum uh, electricitatea, de exemplu, urmărește fluxurile economice de la regiunea cu prețul mai mare la regiunea cu prețul mai mic. la din timp așa se întâmplă, însă dacă vă uitați în dreapta, veți vedea, de exemplu, granița între Slovacia și Ungaria și veți vedea o mare parte din, din activități în 2013. De ce energia a învățat să curgă în direcția care trebuie? De ce? Pentru că s-a introdus exact această limitare a pieței în 2013 și aceasta a inversat tendința. și este o dovadă de la fața locului chiar. Și dacă vă uitați la următorul tabel, vedeți dacă există pierderi de mm, bunăstare socială, vedeți în momentul de față că nu se folosesc interconactorii într-o manieră corectă în momentul de față. Și pot să vă mai dau și alte exemple în acest sens. Deci, cu siguranță, e vorba de o prioritate și eforturile noastre de alocare a capacității pentru gaz și pe piața electricității sunt de asemenea un lucru important. Vrem să avem uh, o soluție pentru această problemă mult mai repede decât uh, va fi nevoie atunci când e vorba de așteptarea punerii în aplicare a regulilor. Domnul Turmes, ați vorbit despre prețuri. Da, am fost foarte uimiți și noi. Există două dimensiuni una este, există o legătură între componenta energetică a prețurilor la angro, deci componența, îmi cer scuze, spune vorbitorul, la prețurile de uh, retail și prețurile angro. Vedem aici că această legătură nu stă în picioare peste tot. Dacă vreți, pot să vă arăt un alt uh, slide aici, unde vedem că Există o legătură foarte bună, vedeți partea de jos. Componenta energetică în prețul angro uh, este la fel cu cel în, la prețul în detaliu, dar aceasta în unele țări, în altele nu este la fel. Și aici uh, avem un prim aspect de îngrijorare, care ține de concurență. Apoi, când e vorba de prețul total uh, în detaliu, am spus deja că componenta energetică nu este decât un procent foarte mic în mare parte mai puțin de 50% din prețul total. Probabil că așteptați ca această legătură să fie pierdută din faptul că avem uh, o componentă foarte mică în prețul final care ar putea să reflecte, care reflecte energia. În ceea ce privește consumatorii, dacă există economii foarte mari, și mă refer aici la slide-ul 47, putem să vedem dacă există o legătură, deci, între economiile care pot fi făcute prin comutare, vedem o legătură cu gazul, mai puțin cu curentul, dar vedem, de exemplu, că în Germania sunt uh, multe economii posibile care s-au făcut de la trecerea la alte surse energetică, dar consumatorii nu o fac această schimbare. Am încercat să facem o analiză anul trecut uh, a acestui aspect și vom încerca să facem mai mult și anul viitor. I think uh, Mr. Seliukiotis. Domnule Seliukiotis. Vă întrebați despre dimensiunea europeană a unor instituții și vreau să vă spun că Calea este clară către o europenizare a întregului sector energetic. Rol mai important și ale agenției, recunoscând însă în continuare specificitățile naționale și puterile reglementatorului, autorității de reglementare. Deci trebuie să găsim o soluție pentru cooperare la nivel european. Permiteți-mi acum să revin la remit. Am lăsat la sfârșit această întrebare. Dacă avem deja cazuri, da, avem uh, spețe în momentul de față, nu avem însă noul cadru de monitorizare care să fie deja pus în aplicare, dar este gata, sistemul este gata și a fost dezvoltat în ultimii doi ani și jumătate obligația de raportare pentru, despre datele comerciale este um, deja um, în vigoare și în 2011, în decembrie, deja uh, se puseseră în aplicare primele măsuri. E vorba de participanți de pe piață, e vorba de unii pe care i-am ales chiar noi, care Uh, au fost folosiți ca eșantion, dar după cum vedeți, aceste cazuri au crescut din ce în ce mai mult până în 2014. Din peste 40 de cazuri care ne-au fost, 50 de cazuri care ne-au fost notificate, ele se referă la cazuri comerciale sau la abuz de piață. M-ați întrebat dacă suntem gata pentru a le face față am ajuns la concluzia că s-a încălcat, de exemplu, acordul într-unul din cazuri. Mă întrebați și cum se potrivește aceasta cu politica resurselor noastre. În momentul de față avem 30 de cazuri pe an aproximativ. Și eu am șase persoane. Dacă ar fi să facem acest lucru live, de exemplu, aș putea să să folosesc numai șase oameni care se ocupă de aceste cazuri, pentru că ceilalți uh, încearcă să finalizeze acum uh, procedurile REMIT și sistemele de IT. Estimările mele sunt că avem nevoie de vreo 20-25 de oameni pentru a putea face acest lucru bine. Ba, și estimările mele au fost uh, sprijinite de Consiliul Reglementator și Consiliul de Administrație și se bazează pe o analiză a sarcinilor uh, detaliată, dacă vreți să consultați organigrama, puteți să o faceți și uh, veți vedea care sunt sarcinile cu cele mai mici detalii pentru a aplica REMIT în mod eficient, precum și resursele afectate. Există, acestea sunt uh, armonizate cu alte autorități, entități care au aceleași obiective. Nu vom uh, reuși să facem față numărului de alerte pe care le vom primi în momentul în care vom avea sistemul pus de picioare și în momentul în care raportarea va fi uh, uh, demarată. Primim peste 500.000 de date comerciale zilnic, s-ar putea să fie până la urmă peste un milion și nu pot să faci, se poate să, nu se poate face față acestor cifre cu doar șase oameni, chiar și cu un sistem bun. Un sistem bun va detecta anomaliile, dar, dar uh, pentru a diferenția între anomalii și evenimente sus, uh, suspicioase ai nevoie de experți. Dacă e vreo legătură cu revizuirea regulamentului privind sistemele de referință, da, unele abuzuri de piață au fost, au uh, fost abuzuri ale um, modul în care au fost clădite sistemele de referință, dar e mai mult decât atât, ne-ar fi folosit niște reguli noi. Însă este vorba de... problema este mult mai mare decât atât. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mă bucur că pot lua din nou cuvântul. Cred că pierdem niște, din vedere niște aspecte importante. Vorbim despre altele. Vorbim despre faptul că estimările pentru nevoile ale agenției sunt mult mai ridicate decât uh, propunerile comisiei. Datorită programului de lucru, suntem într-o fază acum care nu se va finaliza până la stabilirea bugetului final la sfârșitul acestui an. Dar ceea ce vă spunem dumneavoastră, care bineînțeles nu este comisia care se ocupă de buget, ne dăm seama, dar această comisie ne-a sprijinit până acum în uh, greutățile care decurg din directivă. Cred că nu se pot transfera resurse, nu se pot gestiona procesele așa cum solicită Remit și fără acestea, întregul sistem uh, se va confrunta cu provocări uh, mari anul viitor. Iar uh, dumneavoastră de aici trebuie să, să vă dați seama de acest lucru, iar autoritățile bugetare trebuie să cunoască această realitate în momentul în care vor lua decizia. Și ne-am considerat că este important să vă transmitem acest mesaj clar. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc oaspetelor noștri pentru toate aceste informații. Am și eu și informații pentru dumneavoastră. Prima reuniune cu grupul de contact uh, și a reprezentanții ACER. A doua săptămână din decembrie, aceasta este propunerea deocamdată. 9 decembrie, probabil. Rămâne să, fie, să se confirme. Dar data de, asta este de 9 decembrie. Foarte important pentru membrii grupului de contact ACER de la Comisia ITRE. Avem să păstrăm o legătură strânsă. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizita dumneavoastră la comisia noastră. Nu va fi cea din urmă, fiindcă ne interesează nu numai grupul de contact în care fac parte 16 colegi, ci uh, întreaga comisie este foarte interesată de discuțiile pe care le putem avea cu dumneavoastră. Piața, interne, piața energetică internă este cel mai important uh, element pentru noi, pentru comunitatea energetică europeană și acum uh, Uniunea Energetică, acesta este scopul nostru. E aceeași idee politică, până la urmă, este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Nu o nouă entitate cu administrație nouă, comunitate energetică sau Uniune energetică. Nu, dorim să avem... Asta este o idee foarte puternică despre cum să gestionăm energia la nivel european. Colegi, great information for you, great news. Vești bune, dragi colegi, mâine la ora 9 va avea loc a treia parte a reuniunii noastre, iar acum are loc reuniunea coordonatorilor de o, timp de o oră. 3-5 minutes break because we should be alone. Luăm o pauză scurtă de câteva minute înainte de reuniunea coordonatorilor.